Bun, dacă toată lumea e pregătită, avem un singur punct uh, de votat în această dimineață, dar înainte de a la votul propriu-zis, haideți să facem un vot de încercare. Vă invit așadar să votați de dragul testării. I close the vote. Am închis votul sau nu chiar. Uh, once again, because... Mai încercăm o dată pentru că n-au votat toți colegii. Votul de testare. Încă o dată testăm uh, sistemul de vot și vă rog pe toți să încercați să votați. Acum pare să fie în regulă. Everybody fine? Toată lumea a votat. Can we wait one minute? I forgot Putem aștepta un minut. Am uitat cartela la IMCO și o obțin cam într-un minut. Dacă nu, ne arătați cum vreți să votați și e un singur vot. Bun? <clears throat> Deci... Sorry, let's vote uh, Bun, deci votăm proiectul de moțiune de rezoluție cu privire la revizuirea orientărilor pentru infrastructura transeuropeană de energie se leagă de întrebarea pe același subiect uh, depusă Comisiei lunea trecută, 10 februarie la Strasburg. Am dezbătut subiectul la Strasburg și vă invit să votați pentru, împotrivă sau să vă abțineți. Se deschide votul. You are fine, Mr. Pocket? Domnule Pocket, ați votat da. Minunat, închid votul. So, we had 70 colleagues. 70 de voturi exprimate, 55 pentru, 15 împotriva. Moțiunea de rezoluție este, prin urmare, adoptată. Vă mulțumesc, dragi colegi. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Orientări <clears throat> pentru bugetul pe 2021, secțiunea 3. I remind members that, uh... Aduc aminte membrilor că orientările, prima rezoluție adoptată de Parlament în procedura bugetară își propune să stabilească așteptările Parlamentului <clears throat> pentru bugetul din anul următor. Rezoluția va fi adoptată în plenara din aprilie și să dea orientări comisiei înainte de adoptarea proiectului de buget. Avem 45 de minute pentru această dezbatere. Va fi o ocazie pentru colegii implicați în negocierile CFM, pentru raportorii CFM, să-și exprime punctul de vedere în legătură cu actuala situație de la negocieri. O să fac și eu niște observații, mai ales uh, legate de Consiliul European și v-aș ruga să aveți amabilitatea colegii care interveniți să ne arătați interesul ridicând cartonașul cu numele. Ar fi mai ușor să observe secretatul să țină cont. Ok, Okay, by saying this, uh, Bun, și acum deschid uh, discuția. Și încep spunând câteva cuvinte în calitatea mea de raportor pentru acest subiect. Dragi colegi, raportori din umbră, dragi raportori de diverse programe, având în vedere că încă nu s-a ajuns la niciun acord în legătură cu viitorul CFM, orientările pentru bugetul pe 2021 trebuie să repete în primul rând poziția generală a Parlamentului în legătură cu CFM și, în cazul nostru, poziția în legătură cu programele din mandatul ITRE, InvestEU, noul program pentru piața unică. În ce privește orientările pentru bugetul pentru 2021, consider că trebuie să reamintim că Parlamentul ar trebui să fie ferm față de <clears throat> ținta ambițioasă de 120 de miliarde pentru Horizon Europe pentru a fi Uniunea Europeană competitivă. Cifrele pentru Horizon Europe sunt mult sub cele pe care le considerăm noi uh, necesare. În ce privește rubrica 1, esențial ca UE să-și atingă obiective cum ar fi tranziția digitală, competitivitatea industrială, sprijinul pentru IMM-uri, tranziția energetică în conformitate cu acordul de la Paris. E nevoie să asigurăm finanțare suficientă pentru transformarea digitală, fiind esențial să facem în Europa mai puțin aferentă de țări terțe. Orice reducere sub nivelul propus de către Comisie în programul Europa Digitală și uh, din Connecting Europe Facility, partea pentru domeniul digital, după părerea mea, ar trebui să fie respinsă. IMM-urile, pentru un subiect important pentru noi și pentru Europa, sunt parte esențială a economiei și e important să asigurăm o tranziție lină de la COSME la noul program pentru piața unică și de la Fondul European pentru Investiții Strategice, EFSI, și alte instrumente financiare la InvestEU. ITRE s-a luptat din greu în ultimii ani pentru introducerea unui fond pentru tranziția echitabilă și vom continua să luptăm pentru asta și ne așteptăm ca propunerea recentă a Comisiei să se materializeze în bugetul următor programele sunt vitale, dar trebuie să spunem de asemenea rolul important pe care îl joacă agențiile de a implementa noile politici ale UE. E nevoie și vă aduc aminte să asigurăm finanțare suficientă și personal pentru a cere ENISA, GSA și BEREC. Iată cele mai importante și relevante agenții pentru activitatea noastră. În fine, desigur, recunoaștem cu toții <clears throat> importanța Consiliului Extraordinar European care începe joi. Am văzut cifrele propuse de președintele Charles Michel și cel puțin pe părerea mea, dar știu că e o poziție împărtășită de mulți colegi din Parlament și de mulți alți președinți. Acelea nu sunt suficiente. Horizon Europe e chiar sub, sub propunerea finlandeză din decembrie. Safe Energy și Digital sunt mult sub propunerile făcute de comisie. Același lucru, din păcate, e adevărat și pentru programul Europa Digitală. Chiar dacă cifrele sunt puțin mai bune decât în propunerea finlandeză, programul spațial s-a îmbunătățit puțin în comparație cu propunerea finlandeză, care, mi-aduc aminte, era cu 30% mai mic, dar cu mult sub propunerile Comisiei în timp ce Fondul European pentru Apărare a crescut substanțial în comparație cu programul finlandeză. Pentru mobilitate militară a scăzut cu aceeași sumă, deci e un, o sumă cu câștig zero la apărare și sunt alte reduceri la agenții, la toate rubricile bugetare. Propunerea diferă foarte mult de ce am discutat și am modificat și am adoptat în Parlamentul European și, după părerea mea, va submina capacitatea Uniunii Europene să facă față noilor provocări și probleme care ne așteaptă. Vă mulțumesc așadar că m-ați ascultat și acum permiteți-mi să dau cuvântul raportorilor din umbră, câte două minute pe intervenție și apoi <clears throat> vom uh, avea celelalte intervenții din partea colegilor și trec direct la S și D. Doamna Liva Lina Galvez -Munos. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu principalele aspecte reliefate de dumneavoastră, domnule Bușoi, și nu pot să uh, nu mi exprim îngrijorarea în legătură cu întârzierea privind acordul, privind CFM și cred că va avea un uh, impact foarte concret și negativ. De exemplu, în legătură cu programele de cercetare, o astfel de întârziere poate însemne uh, pierderea 5.000 de locuri de muncă în cercetare pe lună, ceea ce afectează institutele de cercetare și universitățile cel mai mult cum uh, s-a spus, nu putem accepta o propunere pentru Orizont Europa care să fie sub uh, propunerea președinției finlandeze, care deja era foarte redusă. Susțin foarte mult pertinența rubricii 1, piața internă, inovare și domeniul digital, pentru a sublinia importanța plus valorii acțiunii Uniunii Europene în acele domenii unde trebuie rezolvate probleme urgente, cum ar fi ca Uniunea să devină neutră climatic până 2050, și să avem o economie cu emisii de dioxid de, car- de gaze cu efect de seră zero. E un lucru care uh, e aliniat și la noul pact ecologic și la angajamentele luate de Uniune în acordul de la Paris. Trebuie să subliniem nevoia de a avea un proiect de buget ambițios, care a fost susținută de președinția celor patru grupuri din Parlamentul European, inclusiv uh, Uh, pentru programul Europa Digitală, care va fi esențial pentru a pregăti Europa pentru era digitală și pentru o tranziție uh, și pentru o bună suveranitate digitală. Trebuie să avem resurse pentru cercetare și dezvoltare și s-a calculat că investiția, lipsa de investiții în acest domeniu e 110 miliarde de euro pe an în Uniune. Iar pentru programul pentru spațiu trebuie să ne asigurăm că investițiile sunt asigurate pentru a realiza obiectivele. Trebuie de asemenea să avem resurse proprii noi, o taxă pe tranzacții financiare sau pe aviație, de exemplu, și Parlamentul dă un mesaj clar că avem nevoie de mai multe resurse dacă vrem să ne atingem obiectivele ambițioase pe care le-am stabilit pentru anii următori. În caz contrar, riscăm să pierdem trenul care merge spre viitor și să încurajăm uh, dezamăgirea cetățenilor europeni față de proiectul european și democrație. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Galvez Munios, În numele Renew, doamna Valerie Hayer. Domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc pentru această propunere de aviz privind orientările din bugetul 2021, uh, care sunt o bună propunere. Aș vrea să reamintesc pentru Renew uh, trei uh, chestiuni foarte importante pentru grupul nostru. O să se regăsească și în amendamente, dar vi le spun de astăzi. Mai întâi, necesitatea de a reforma sistemul de resurse proprii. Știm cu toții care e poziția Parlamentului European, de altfel și fac parte din echipa de negociere, fac parte din grupul care se ocupă de resurse proprii. Dacă nu avansăm în acest domeniu, am spus, nu o să votăm CFM-ul. E o poziție importantă pe care trebuie să o reamintim. Și în acest sens am făcut uh, progres, am beneficiat de noi resurse proprii. Apoi, susținerea pentru IMM-uri care de asemenea trebuie să beneficieze de acces mai bun la finanțare. Ei ceva foarte important pentru dezvoltare a acestor întreprinderi și a Uniunii. Și ați spus și dumneavoastră necesitatea de a apăra programe ca Europa Digitală, care permit uh, creșterea investițiilor cheie în tehnologiile viitorului, fie inteligența artificială și fie uh, securitate cibernetică. Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult. În numele verzilor, domnul, domnul Rasmus Andersen. Mulțumesc. Bugetul 2021 uh, e foarte diferit de cel precedent și de aceea credem că opinia noastră ar trebui să fie mai categorică decât în anii precedenți. Aceasta se datorează și CFM-ului, negocierilor pentru CFM, așa cum a arătat colega de la Renew și eu fac parte din echipa de negociere și după cum vedem acum, există multe propuneri uh, în discuție, dar cu excepția propunerii Parlamentului European, niciuna nu respectă uh, obiectivele comune, cum ar fi cele de climă. Și nu vorbesc doar de neutralitatea climatică până în 2050 sau mai devreme, ci și de cheltuirea 3% din banii uh, disponibili pe programele de cercetare. Vedem uh, reduceri, multe programe de care se ocupă ITRE și credem că poate fiecare program până la urmă trebuie să achite nota de plată pentru programele agricole și de coeziune și am vrea o modernizare a bugetului și a CFM-ului. Iar în ceea ce privește reducerile pentru orizont, cum spuneau și colegii, sunt foarte problematice, suntem și noi de acord, însă și Europa Digitală, programe mai mici, dacă ne uităm uh, la cifre, uh, au uh, multe reduceri. Sunt mici ca cifre, dar sunt foarte importante și cred că ar trebui să fim foarte uh, Uh, categorici, să dăm un mesaj clar. Nu doar din partea echipei de negociere pentru CFM, ci și din partea Comisiei ITRE, care are un loc foarte important, nu doar în legătură cu cifrele, ci și calitatea bugetului. O să avem discuții despre ecologizare în CFM și o să discutăm și despre eliminarea treptată a combustibililor fosili. Acum, din perspectiva verzilor, avem uh, ceva mai o situație ceva mai bună decât săptămânile trecute, dar sperăm să ajungem chiar și mai departe și să ne luptăm și mai mult pentru un buget uh, puternic și verde. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt trei colegi care doresc să intervină și încep, bineînțeles, cu domnul Nica, coordonator SND. Vă rog! Uh, despre banii alocați pentru Horizon Europe, uh, aș vrea să spun și eu că Uh, suma este total suficientă dacă în uh, uh, Horizon 2020, 2020 a existat posibilitatea de a avea finanțare pentru un proiect excelent din 10. Odată cu această tăiere dramatică a fondurilor alocate pentru Horizon Europe, programe de cercetare în Uniunii Europene vor fi puse într-o mare și uriașă dificultate. Mie nu mi-a fost, nici nu mi este în continuare foarte clar care sunt prioritățile, pentru că dacă în același timp am stabilit că vom avea investiții necesare pentru hidrogen, ca să avem o nouă sursă de energie, să avem investiții în baterii și în alte lucruri importante pentru New Green Deal și în același timp noi tăiem surse de finanțare exact pentru programele care ar trebui să aibă ca drept rezultat aceste noi tehnologii inovatoare, Cred că ne aflăm într-o mare și uriașă capcană. Din acest motiv uh, mă alătur uh, și le cer colegilor să sprijine o respingere a acestor uh, propuneri pentru partea de cercetare. Și de asemenea, nu mi-e foarte clar cum va funcționa, s-a făcut un fond pe care noi în comisie l-am cerut, Just Transition Fund, și suma alocată pentru acest fond, în sfârșit discutabilă, că ea este foarte mică dar de la sumă care era alocată special pentru regiunile care au cărbune și, pe, și care aveau nevoie de un ajutor uh, uh, disperat, aș putea să spun, pentru ca să uh, treacă la faza autocolului, la, deci la eliminarea cărbunelui, și de asemenea, erau identificate câteva regiuni în Uniunea Europeană unde sunt energii energointensive, industrie energointensive și care uh, au un caracter monoindustrial, s-a ajuns într-o chestiune care am înțeles că este valabilă pentru toată Uniunea Europeană și se acordă bani în general pe cam pentru orice ceri. Ceea ce înseamnă că, în mod evident, aceste programe de eliminare a cărbunelui nu mai pot fi realizate și vom avea, probabil, în loc de 2030, ținta pentru eliminarea cărbunelui din uh, Uniunea Europeană, 2050. Și aș vrea ca aceste lucruri să fie clare, adică să știm cu toții ce ne așteaptă și în același timp vreau să știu și eu cine și asumă răspunderea în momentul în care vine cu asemenea propuneri în buget, pentru că dacă scopul este ca New Green Deal să nu mai băloc, măcar să ni se spună direct și clar, sau dacă țintele pentru 2030 au fost abandonate, la fel de clar vrem să știm. În rest, eu vă mulțumesc, domnule președinte, pentru eforturile care le face și sunt convins că veți transmite acest mesaj, cum spun unii, loud and clear. Mulțumesc you very much, uh, Mr. I took notice. Uh, Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu abordarea dumneavoastră aici. Urmează domnul Tasnovdevski de la ECR. Tusenovski, îmi cer scuze. Mulțumesc. Sper că n-am uh, luat-o înaintea domnului Krasnodevski. Vreau mai întâi să vă mulțumesc pentru calitatea acestui raport pe care îl prezentați și aș vrea să insist pe două aspecte pe care le-ați menționat, mai ales sprijinul acordat uh, programului spațial european, pentru că e vorba de agenția care va înlocui până la urmă cele două agenții existente, GNA și GNSS. Iată deci cele două agenții care se ocupă de Galileo și Copernicus în Europa. Nu sunt mulțumit. Nu se prevede o majorare a numărului de angajați și nici a resurselor financiare. Știți că discutam despre această agenție de mult timp. Comisia noastră ITRE deja a semnalat că trebuia să creștem resursele umane și financiare, sarcinile se înmulțesc, însă uh, nu se întâmplă același lucru și cu resursele. Și m-aș referi și la agenția BEREC. Și în aceasta uh, constatăm că sunt tot mai, și acestea îi sunt acordate tot mai, mult sar, tot mai multe sarcini, uh, trebuie să se ocupe și de tehnologia 5G și încă o dată ar fi nevoie de resurse umane și financiare mai mari pentru că altfel BEREC nu va reuși să-și îndeplinească misiunea. Susțin așadar raportul dumneavoastră și amendamentele mele vor uh, reflecta aceste precizări făcute acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Toșnovski. Urmează SND, domnul Gal. Mulțumesc, domnule președinte. Multele dintre chestiunile menționate de colegi și colege se bucură și de sprijinul meu. Sunt de acord cu direcția generală a acestui raport. O susțin. Iar în ceea ce privește calendarul pentru negocierile privind CFM-ul, colegii trebuie să fie conștienți de un lucru. Acum șapte ani, la jumătatea lui februarie, eram uh, gata cu negocierile cu Consiliul. Până s-a dus totul în practică, însă toate procedurile tehnice, toate ratificările în parlamentele naționale, până s-au putut scrie programele operaționale, uh, practic trecuse anul 2014 fără ca banii europeni să fie ajuns la domenii foarte importante. Ce înseamnă asta pentru noi? În primul rând, am ajuns la jumătatea lui februarie și probabil uh, joi nu o să se ajungă la un acord. Deci, comparând cu ce s-a întâmplat în 2013, acum deja suntem mult, mult mai întârziați, ceea ce înseamnă că dacă privim întreaga problemă în ansamblu și ne gândim la tot ce mai urmează la nivel de transpunere în uh, pregătirea tehnică a programelor, putem să ne temem că iarăși uh, anul 2021 va fi un an pierdut, ceea ce înseamnă pentru noi la ITRE că mult mai puțin bani decât vrem noi, de exemplu pentru politica comună de cercetare, uh, vor fi disponibili. Și mă îndoiesc că Europa își poate permite acest an pierdut, mai ales uh, având în vedere provocările tehnologice. Deci susțin criticile colegilor legate de ce avem în CFM și să nu uităm, trebuie să ne grăbim ca să nu pierdem acest an 2020-2021. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Grudler! Mulțumesc, domnule președinte! Sunt perfect de acord cu ceea ce ați spus. E important. Iar în ceea ce privește spațiul, uh, cum spunea și colegul uh, de mai devreme, uh, și cum spuneți și dumneavoastră, cred că e important să reamintim că Parlamentul a cerut 16,9 uh, miliarde pentru uh, programul spațial în CFM și suntem foarte departe de această sumă și e foarte grav. Deci cred că trebuie să cerem comisiei pentru bugetul 2021 deja să avem o menținere a programelor spațiale de care beneficiază diferi, toți europenii prin diferite programe, ceea ce astăzi nu se întâmplă. Deci un program ambițios cu mijloace alocate pentru diferitele agenții, GSA, cum ați spus pe bună dreptate, pentru că aceasta este o agenție europeană care nu are mijloacele necesare, are contracte foarte precare, deși are o importantă misiune pe care nu și-o poate îndeplini mai sunt și celelalte instrumente, ceilalți actori care ar putea permite susținerea acestui program, pentru că el e important și să avem ceva ambițios pentru europeni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Han! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru raportul dumneavoastră. Cred că această comisie care se ocupă de industria europeană, e responsabilă pentru ea, ar trebui să se asigure că avem suficientă finanțare pentru cercetare și pentru inovare, mai ales în ceea ce privește decarbonizarea industriilor noastre, pentru că aceasta e principala provocare, dacă vrem ca pactul ecologic să ducă la rezultate. Știm foarte bine că industriile grele sunt cele care încă nu au găsit soluțiile adecvate pentru decarbonizare decarbonizare până în 2050, ceea ce știm cu toții este termenul absolut până la care să ne atingem obiectivele, deci ar trebui să ne mișcăm mai repede, dar așa cum știm bine, de asemenea, dacă cercetarea și inovarea uh, beneficiază de sprijin, atunci putem face și progrese foarte rapid. Deci trebuie să ne asigurăm că cercetarea, în special Orizont, sunt suficient finanțate și de asemenea trebuie să ne asigurăm că fondurile care merg la Orizont participă la atingerea obiectivelor pactului ecologic, astfel încât să nu cheltuim bani pe tehnologii care nu vor fi adecvate viitorului și uh, bune pentru climă și care nu ne vor ajuta cu obiectivele de biodiversitate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Paulus. Domnul Heisel. Mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumesc foarte mult pentru proiectul de raport. Cred că este foarte bun și echilibrat și trebuie să subliniem că lipsesc fonduri pentru programe foarte importante de cercetare, cum e Orizont. Pe de altă parte, aș vrea și să salut faptul că ați menționat importanța introducerii Fondului pentru o tranziție echitabilă. E ceva foarte important dacă vrem să avem o tranziție de succes care să nu fie suportată de uh, cei într-o situație vulnerabilă social. Și aș insista aici asupra faptului că ar trebui să se insiste asupra faptului că nu trebuie doar finanțare solidă, consistentă, ci și uh, ca o parte însemnată a finanțării să vină din resurse proaspete, nu din fondurile existente, mai ales din cel de coeziune, pentru că altfel regiunile care beneficiază acum de fonduri uh, de coeziune uh, le-ar pierde și, uh, și acest lucru ar putea avea consecințe negative. Ar însemna că această tranziție are consecințe negative. Deci să nu avem doar fondurile existente, ci și surse proprii de venituri, surse noi de venituri și sper că o să insistăm mult pe această idee și că o să avem uh, un acord mai bun, mai echilibrat și din partea statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Aizel. Dacă mai uh, sunt intervenții, vă rog să-mi semnalați. Dacă nu, permiteți-mi să spun și eu câteva cuvinte în încheierea acestei dezbateri privind bugetul 2021. Mai întâi de toate aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră, doamna Gaves Munies, doamna Haier și domnul Rasmus Andresen pentru propunerile pe care le-au făcut. Sunt perfect de acord, e important să dăm dovadă de hotărâre în apărarea viziunii și propunerilor noastre pentru CFM și pentru uh, chestiunile cele mai importante legate de activitatea comisiei noastre. Sunt perfect de acord că trebuie de asemenea să ne concentrăm pe resursele proprii și, da, ceva ce spune și doamna Haier și domnul Andresen, Europa digitală trebuie să rămână o prioritate. Dacă tăiem fonduri de acolo, va fi foarte greu să rămânem competitivi uh, într-un mediu foarte uh, dur uh, la nivel internațional. Sunt de asemenea perfect de acord cu ceilalți uh, colegi, cu domnul uh, Mica, în legătură cu cercetarea în special. Orizont Europa ar trebui să beneficieze de finanțare adecvată. Ce s-a propus acum nu e acceptabil și, bineînțeles, fondul de tranziție echitabilă menționată și de domnul, domnul Nica și de domnul Heisel este extrem de important pentru acele regiuni care trebuie să elimine treptat uh, cărbunele și care, bineînțeles, or să se poată bizui pe gazele naturale doar ca un combustibil de tranziție și fără sprijin din fonduri europene pentru tehnologii, noi investiții, noi locuri de muncă noi, aproape imposibil va fi ca aceste regiuni să meargă către implementarea pactului ecologic, o direcție strategică cu care toată lumea este de acord. Domnul Tosnovski, domnul Grudler au menționat câteva programe și agenții specifice, BEREC, printre altele, programul spațial, de asemenea, care e și el foarte important și care este subfinanțat conform propunerii finlandeze și acum uh, și în cea a Consiliului European. Deci va trebui să ne luptăm uh, foarte îndrăjiți. Aștept amendamentele dumneavoastră. Sunt sigur că până la urmă vom avea un document mai bun, mult mai bun și o poziție puternică, susținută clar și care reafirmă prioritățile și viziunea noastră pentru viitorul bugetului european. Bineînțeles, următorii șapte ani sunt importanți, dar primul an, 2021, e și mai uh, important. Trebuie să începem cu începutul și pe calea cea bună. Mulțumesc încă o dată pentru contribuții și să nu uitați, vă rog, că termenul pentru Depunerea amendamentelor este 19 februarie, ora 12. Ah, Mr. Pecarinan, ai... Domnul Pecarinan. Mulțumesc, domnule președinte. Mai am o întrebare, dacă îmi permiteți. E foarte important ca pactul ecologic să aibă la dispoziție instrumente de finanțare și mai ales pentru regiunile carbonifere, ca să se poată asigura tranziția. Ar fi foarte important însă și ca aceste instrumente de finanțare să fie disponibile și pentru industria europeană, pentru modernizarea industriei europene, astfel încât să evităm delocalizarea carbonului dacă investim în tehnologii noi în industria noastră, atunci ne dăm uh, posibilitățile de a evita delocalizarea carbonului. Vreau să reamintesc, regiunile carbonisfere sunt importante, însă noile investiții în industrie din această perspectivă uh, sunt la fel de importante ca să reducem emisiile de dioxid de carbon. Mulțumesc! Even... Într-o totul de acord. Chiar în aceste regiuni trebuie să ne axăm pe noi tehnologii, uh, curate, alternative la ce avem în prezent și sigur o să luăm în considerare contribuția dumneavoastră. Nu uitați de amendamente până pe 19 februarie și acestea fiind spuse, închidem discuția pe acest subiect și trecem la punctul 10. Timpul e respectat, deci e în regulă. Avem 45 de minute pentru raportul Comisiei către Parlament și Consiliu privind rezultatele evaluării interimare al programului ISA 2. O salut pe doamna Ingestad. Am avut plăcerea să o întâlnesc în Strasburg săptămâna trecută pentru pregătirea acestei reuniuni. Doamna Ingestad este director general IT. Comisia ITRE a fost comisia responsabilă în ultimul mandat pe ISAT 2, soluții de interoperabilitate pentru administrații publice, companii și cetățeni. Pe 23 decembrie anul trecut, Comisia și-a publicat raportul și o continuare ar fi la nivelul Digital Europe și ține de răspunderea ITRE. Doamna director general ne va prezenta lecțiile învățate din derularea programului și planurile pentru digitalizarea administrației publice pe viitor. 45 de minute avem pe acest subiect. Încă o dată, colegii care vor să intervină în dialogul acesta să-și manifeste interesul. Ridicați plăcuța cu numele și așa vă vedem. Dăm cuvântul doamnei Ingelstad. 10 minute pentru prezentarea inițială, după care coordonatorii sau înlocuitoarea acestora, domnul Zorinio și cine mai este interesat. Două minute fiecare. două minute pentru coordonator, un minut pentru ceilalți colegi și apoi cinci minute pentru doamna director general să ne răspundă și să ne dea detalii. Doamna Inghesat, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte Bușoi. Stimați membri ai Parlamentului, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat astăzi aici, e o plăcere. Pentru mine și echipa mea, pentru că suntem mai mulți aici, să venim în comisia dumneavoastră pentru că Comisia ITRE a susținut programul de interoperabilitate 2016-2020 și vreau să mulțumesc domnului Zorinio și raportorilor din umbră pentru raportul pe acest program ISA 2. Vă prezint punctele cheie ale evaluării acestui program astăzi, acum că a fost finalizat. Și aș vrea de asemenea să discutăm despre viitor, perspectivă pentru digitalizarea administrației publice la toate nivelurile. Stimați membri, programul ISA 2 susține evoluția de soluții digitale care permit administrației publice, companiilor și cetățenilor din Europa să beneficieze de servicii interoperabile, transfrontaliere și transsectoriale se realizează mai multe lucruri. Să vă spun care. Garantarea faptului că activitățile pentru accelerarea interoperabilității în statele membre sunt bine coordonate la nivel european, dezvoltarea de soluții pentru administrația publică pe baza nevoilor companiilor cetățenilor, crearea de instrumente pentru a stimula interoperabilitatea la nivel european și național, cum ar fi un cadru de interoperabilitate revizuit, o strategie revizuită, arhitectura de referință pentru interoperabilitate europeană, ERA, evaluarea implicațiilor ICT privind legislația europeană propusă sau adoptată și Comisia și-a adoptat raportul privind rezultatele evaluării interimare a programului ISA 2 în septembrie, pe 23 septembrie anul trecut. Pe baza datelor colectate din 129 de factori pe care am consultat, pe studii teoretice, evaluări de expert și evaluări interimare, se pare că ISA l-a pătrat, dar rezultate bune la nivel de relevanță, eficiență, plus valoare europeană utilitate și durabilitate. Obiectivele avute în vedere de ISA 2 sunt pertinente și rezultatele de până acum se aliniază la obiective. Implementarea programului merge cum am programat, cu o coerență internă puternică între diferitele acțiuni ISA 2. Utilizatorii sunt mulțumiți de soluție. Există un studiu european, JoinUp, LIOS, care este un instrument de redactare de legislație. Programul și-a consolidat legăturile cu alte programe europene. La începutul acestei etape a programului am subliniat asta și alte programe cu care uh, suntem, cu care lucrăm sunt ICEF, Orizont 2020 și programul de sprijin la reformelor structurale, care adesea folosesc toate aceste programe. ISA 2 interacționează cu inițiative cum ar fi Poarta unică digitală, strategia pentru piața unică digitală, planul de acțiune e-government, declarația de Tatalin în acest sens și planul de implementare a standardizării TIC. Toată lumea este de acord că există o plusvaloare a programului și asta este foarte important pentru noi. ISA 2 joacă un rol esențial pentru îmbunătățirea interoperabilității la nivel UE, dacă n-am avea-o, eforturile administrațiilor publice ar fi inutile pentru îmbunătățirea interoperabilității și nu am putea promova modernizarea TIC a sectorului public în UE. Există și domenii de îmbunătățire a programului, de exemplu, trebuie să ne axăm mai mult pe conștientizarea dincolo de administrațiile naționale, la nivel regional și local, Echipa ISA 2 lucrează pe activități țintite la toate nivelurile de guvernare, subliniază avantajele utilizării și reutilizării soluțiilor interoperabile și pentru a sprijini echipele la toate nivelurile pentru adoptarea și conștientizarea locală. Un alt exemplu ar fi inter... inițiativa privind Academia pentru Interoperabilitate lansată în decembrie împreună cu Universitatea din Luva pentru a ajuta pe toți cei interesați să partajeze bune practici. Anul acesta extindem această inițiativă și vă invităm să vă implicați în mod activ. Ce urmează? Suntem siguri că atunci când se termină ISA Square, Trebuie să ducem mai departe lucrurile pe baza acestei temelii și să diseminăm acest lucru la nivelul întregii Europei. Evoluția tehnologică ne oferă posibilitatea de a ajunge la cetățeni, la comunități, în special la cei mai vulnerabili și excluși. În acest sens, digitalul are potențialul de a transforma administrațiile publice și de a le permite să-și dea serviciile într-un mod stabil și sigur, cu uh, accentul pus pe cetățeni. Avem multe oportunități și ne revine nouă sarcina să le exploatăm și Domnul Han, comisarul nostru, are misiunea de a promova obiectivul digitalizării administrației publice europene, începând cu Comisia Europeană. Comisia va fi un exemplu de urmat. Transformarea noastră digitală este o oportunitate de a exploata potențialul digitalizării, de a crea soluții inovatoare pentru o comisie mai de încredere și transparentă și o să ne concentrăm pe acțiuni care vor accelera aceste transformări, astfel încât comisia să devină o organizație digitală gata pentru provocările epocii digitale. Sinergiile, eficiențele, ne-au ajutat să creăm o foaie de parcurs pentru a avea un ecosistem digital până în 2020, care să, fie, care să ofere securitate, caracter privat, interoperabilitate, toate uh, la alegere și să fie deschis. Vrem să folosim aceste obiective pentru a servi administrațiile publice europene. Majoritatea sistemelor din comisie fac legătura între noi și statele membre, permițând schimburi de date și servicii în diferite domenii de politici. Interoperabilitatea este o prioritate în sectoare cum ar fi transport, control frontieră, securitate, justiție, sănătate, armonizarea standardelor, adoptarea de soluții sub formă de blocuri, și modelele de interoperabilitate sunt esențiale pentru servicii transfrontaliere. Aceste priorități trebuie să se regăsească în următorul CFM, astfel încât să putem continua să evaluăm standardele existente, să creăm unele noi de câte ori este nevoie și să supraveghem implementarea cadrului de interoperabilitate european pentru a accelera și îmbunătăți digitalizarea administrației publice în UE lucru valabil pentru Comisia Europeană, instituții și administrațiile de la toate nivelurile. Principala prioritate trebuie să fie simplificarea de procese complexe cu care se confruntă cetățenii, declarații fiscale transfrontaliere, ID electronic, asistență socială, cetățenii și companiile din întreaga Europa vor putea beneficia de servicii publice, indiferent de unde vin sau unde locuiesc sau lucrează aceștia. O administrație publică funcțională va permite reducerea birocrației pentru companii, contribuția la piețe interne dinamice. De aceea venim astăzi aici să deschidem posibilități de cooperare. Rolul Parlamentului este esențial pentru aceste obiective. Și în încheiere, vă spun că am vrea să lucrăm cu dumneavoastră, să vă ascultăm, să vă ascultăm propunerile, să învățăm din experiențele cu alegătorii dumneavoastră și vă invităm să ne unim eforturile pentru a transforma aceste lucruri în realitate și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumim, doamna director general, pentru prezentare, felicitări pentru rezultatele realizate. Coordonatorii sau membrii supleanți sunt invitați să intervină, apoi domnul Sorină și alți colegi. În numele pp ului doamna Carvaio. Dacă nu sunt prezenți toți coordonatorii, spuneți-mi cine va interveni în numele lor. Dacă nu, dăm cuvântul colegilor care vor să intervină. Pentru grupul SND o să vorbesc eu ca și coordonator. Exact așa mă gândeam și eu, spune domnul Bușoi. Doamna Carvaiu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director general. Am patru recomandări. În primul rând, felicitări pentru ce ați făcut. Am recomandări care se bazează pe experiența cu alegătorii noștri, dar și pe experiența noastră de cetățeni. E foarte important ca pe durata digitalizării administrației publice să optimizăm procesul și să nu creăm un strat suplimentar de administrație pe lângă ce există deja, pentru că asta va face lucrurile și mai complexe. E ușor de spus, dar uneori nu e chiar așa ușor de realizat acest lucru. A doua recomandare a mea ar fi ca lucrurile să fie cât mai simple posibil și ușor de folosit. Și când spun ușor de folosit, mă refer la cei care trebuie să folosească sistemul. Funcționarii publici, cetățenii, IMM-urile, de exemplu, noi continuăm să avem platforme complexe pe care trebuie să le folosim în viața noastră de zi cu zi. Deci, putem vorbi și de simplificare și asta este a doua mea recomandare. A treia ar fi chestiunea abilităților. Trebuie să creăm niște competențe de bază pentru cetățeni, pentru IMM-uri, pentru toată lumea în general, dar avem nevoie de experți în acest sens. Deci trebuie să ne ocupăm de abilități în ambele direcții pentru a avea experți pe etic și digitalizare și să dăm aceste competențe populației. Și o preocupare mai degrabă, trebuie să o luăm în considerare, să nu uităm că populația noastră este în îmbătrânire și asta creează multe dificultăți, în special în țări care trec printr-o digitalizare foarte rapidă și e nevoie de servicii Mulțumim de aceea pentru ce ați făcut. Acestea ar fi cuvintele și sugestiile mele. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamne Carvalho. Domnul Zorinio acum, care este și raportor. Obrigado, senhor presidente. Eu queria agradecer em primeiro lugar. Mulțumesc, domnule președinte. Să mulțumesc pentru prezentare și raport. Eu am fost raportorul Parlamentului European am lucrat împreună cu Comisia și Consiliul în perioada respectivă. Doream să avem un nivel superior de ambiție pentru ISA la Patriot în ce privește implementarea tehnică, simplificarea procedurilor, monitorizarea și, mai presus de toate, mai multă ambiție în ce privește rezultatele pentru cetățeni, pentru firme, În prezent, din acest raport intermediar, se pare că vedem o cooperare tot mai mare între administrațiile publice în ce privește sănătatea, gestionarea frontierelor și schimbul de bune practici înseamnă că nivelul de ambiție a fost realist. Deci mă bucur foarte mult să văd asta și felicit echipa care a făcut totul posibil atât la comisie cât și echipele care aplică proiectele pe teren. Toate acestea, rezultatele înseamnă că responsabilitatea noastră și a dumneavoastră pentru viitor vor fi și mai mari. În etapele următoare ale ISA la pătrat, pe de o parte e regretabil că avem programul doar până în 2022 și trebuie să fie folosit cu efect de pârghie și e nevoie de o punte cu programul Digital Europe. Acest lucru a fost revigorat prin propunerea președinției, după cum s-a spus, și s-a inclus în noua propunere a președinției Consiliului European. Nu știm încă sumele alocate, sperăm că vor fi sume mai mari, că vom avea o Europa digitală puternică. Am fost raportor uh, din umbră și la acest raport tranziția echitabilă trebuie să fie foarte clară și știu că n-ar trebui să folosesc alegorii pentru că poate sunt mai greu de tradus în toate limbile. Autostrăzile nu o să mai fie suficiente pentru traficul transfrontalier. Avem nevoie și de parcări transparente putem merge să obținem date în timp real și evalabil, și pentru administrații și pentru firme. Dacă ne uităm la programul Europa Digitală, vedem că sunt cele niveluri, calcul de înalt nivel, securitate, inteligență artificială. Și toate celelalte elemente care trebuie să funcționeze organic. Interoperabilitatea, elementul cheie pentru a asigura că sunt în interesul cetățenilor și mă întreb cum se va realiza acest nivel de ambiție pentru program. Cum putem include această dimensiune în parteneriatele internaționale, ceea ce poate prezenta oportunitate și vă rog să mă atras că m-am lungit cu vorba, dar acest program e foarte important. Mulțumim, domnule Zoriniu. Domnul Ninisto. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc pentru prezentare. Un program important. Aș vrea să mă refer la elemente concrete în interesul cetățenilor, dar și pentru firme. Evident, când ne uităm la industrializare și interoperabilitatea administrației publice, rezultatul final este că vrem libertatea de circulație, piața să funcționeze bine, să poată obține cetățenii servicii publice și în altă țară decât țara proprie. Deci aș vrea să vă întreb din experiența dumneavoastră cum se implică activ statele membre, există diferențe de la unele la altele <clears throat> și ca abordare personală. Am trăit în Suedia și Finlanda copiii mei au dublă cetățenie. În țările nordice încercăm de 50 de ani să avem probleme transfrontaliere, dar când am încercat să obțin pașaportul suedez pentru copii, a trebuit să ies pe stradă să cer să vină doi uh, cetățeni de pe stradă, pașaportul meu finlandez nu era suficient am avut nevoie de doi martori care să afirmă că eu sunt tatăl lor, deci mi se pare totuși ridicol. Deci când se aplică directivele europene și în materie de imigrație să nu creeze frontiere suplimentare, e vorba de mai mult decât digitalizare și interoperabilitate și aplicarea clară cât mai lină a directivelor. Thank you very much, uh, Mr. Ninisto. Mulțumim, domnule Ninisto doamna Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă director general, mulțumesc pentru prezență și pentru prezentarea acestui program și a inițiativelor pe care le-ați luat, care au fost foarte impresionante. Dar vreau să vă mai pun uh, o întrebare, aveți uh, exemple concrete cum profită cetățenii de pe urma acestor programe? Pentru noi e ceva foarte important. Dorim să arătăm și celor din circumscripțiile noastre, cetățenilor europeni, ce beneficii uh, primesc. Și apoi o rugăminte pentru dumneavoastră. În Germania există uh, acel formular A1 pe care trebuie să-l cerem ca să dovedim că călătorim uh, pentru a lucra în altă țară și că uh, suntem înregistrați într-un uh, sistem de asigurări sociale, ceea ce e foarte bine, dar e multă birocrație pentru fiecare dintre cei care cer sau cei care locuiesc în zone de frontieră, se cere acest formular. Deci aș, ar fi un exemplu unde dacă am avea un sistem de verificare electronic, de validare electronică ar fi foarte util, am putea să arătăm uh, și că îi ajutăm pe cetățeni și combatem lupt, uh, munca la negru. Deci, vă rog, dacă puteți, uh, încercați să puneți la punct un sistem de înregistrare electronic pentru că, așa cum se poate pentru cărțile de credit, când plătești în câteva secunde să fii verificat, să se poată și pentru lucrătorii transfrontalieri care să fie verificați și să fie certificați că sunt în regulă și asigurați. Uh, ar fi o ușurare și pentru companii, dar mai ales pentru cetățeni care ar vedea cât de ușor e în Europa să beneficiezi de avantajele pieței interne. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, doamna Toia. Ne și eu aggiungere. Vreau să-mi adaug și eu <clears throat> aprecierile pentru acest program și aceste eforturi care evident se bucură de un mare interes în rândul nostru. Toți colegii mei au spus acest lucru, e vizibil de altfel în fiecare zi, în calitate de membri ai instituțiilor publice vizate și în calitate de cetățeni. E clar că e unul dintre subiectele centrale uh, ale societății. Dacă administrația publică se digitalizează, viața cetățenilor e mai simplă, evident. Dar subiectul este foarte important și a dat naștere la multe neîncrederi. În țara mea, în multe domenii, nu în toate, dar în multe domenii, aceste experimente n-au dat rezultatele bune și lucrurile par un pic prea complicate să se concretizeze și totuși dumneavoastră ne-ați demonstrat că lucrurile sunt posibile, că inițiativele sunt pozitive. Aș cerut să vă facem sugestii. Sugestia mea ar fi să exploatăm rezultatele concrete obținute, pentru că Asta este cea mai bună carte de vizită dacă vrem să atragem și alte administrații în acest proces. Și încă un lucru, dacă îmi permiteți. Trebuie să arătăm administrațiilor naționale, regionale și locale că interoperabilitatea este o cerință strictă și că dacă există soluții, nu trebuie să reinventăm noi apa caldă, să redescoperim America. Folosiți soluțiile ce există. Și dacă noi vrem să fim mai limitativ, poate, ca Europa și mai strict în ceea ce privește uh, procesele administrative putem face, pentru că dacă există un produs bun și gata, poate fi pierdut pentru că nu e folosit. Deci eu vă invit să fiți concreți și să distribuiți bunele practici. Mulțumim. Alte intervenții? Dacă nu, vă rog să-mi permiteți să spun și eu câteva cuvinte, să vă pun și o întrebare mai întâi. Aș vrea să vă felicit încă o dată pentru s-a la pătrat pentru tot ce ați făcut. Evident, sunt proiecte foarte bune care au fost puse în aplicare. În instituțiile europene, digitalizarea e o realitate și e clar că veți continua sunt convins că aveți sprijinul politic din partea colegiului de comisar, dar de asemenea sunt convins că puteți conta pe sprijinul politic al comisiei noastre ITRE. Ne interesează foarte mult digitalizarea administrației publice. Ce aș vrea să vă întreb? În ce măsură v-ați putea amesteca sau implica în dialogul cu statele membre? Mai întâi, pentru că există disparități, diferențe între digitalizarea administrației publice într-un stat membru sau altul. Și nu doar pe plan geografic, după cum ați explicat. S-ar putea ca în acea zonă geografică să fie un stat membru mai ambițios, care a făcut mari progrese și exemple bune chiar în noile state membre și disparitățile ar trebui să fie depășite, ar trebui să încurajăm țările care n-au aplicat, de fapt, digitalizarea administrația publică să o facă. Știu de asemenea <clears throat> că există fonduri europene din politica de coeziune și din alte surse care ar putea fi utilizate pentru digitalizare. Știu că în România, în țara mea, programele pentru guvernanță electronică am avut șansa să fiu președintele Casei Naționale de Asigurări în 2013-2014 să aplicăm cardul electronic de sănătate și dosarul electronic și domnul Nica a fost membru în același guvern uh, pentru digitalizare, A putea să vă dea exemple uh, de astfel de digitalizare în România și în alte țări, în sănătate și în alte domenii. Cât de mult prevedeți că în viitorul CFM, de la politica de coeziune, uh, banii vor putea fi utilizați pentru a mări digitalizarea administrației publice în statele membre? Mulțumesc! Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru toate comentariile și pentru că ați ascultat cu atât de multă atenție. Aș vrea să vă spun câteva lucruri acum. Am realizat multe până acum cu programul ISA la pătrat. Implicându-ne foarte mult cu statele membre, am extins rețea. Spun noi, pentru că e o rețea condusă de statele membre de fiecare președinție. <clears throat> E o, un element important să discutăm cu statele membre cum să facem schimb de experiențe să vedem ce merge bine într-un stat membru să se plece și în altul. Deci o șansă deosebită pe care o avem de două ori pe an. Avem și comitetul care e implicat în programul ISA Square, care orientează, coordonează ce trebuie făcut din punctul de vedere al statelor membre și cetățenilor, contribuția lor, ce nevoi, ce lacune, care sunt soluțiile necesare, ce standarde. Iată punctele de contact. Partea importantă acum e să vedem avem baza, avem cadrul, avem orientările, recomandările, avem cooperare. Cum facem pasul următor, cum accelerăm lucrurile. Asta încearcă mult să vadă cum se accelerează, să se ajungă la rezultate concrete pentru toți cetățenii. Ne-am gândit aici împreună cu reprezentanții din statele membre, așa cum a spus domnul Zoriniu, să avem parcarea, unde e parcarea pentru toate lucrurile pe care le avem atât de la instituții, din programe și nu doar programul ISA, ci și toate celelalte programele. Avem soluții din Connecting Europe Facility, ISA Square, cooperare cu alte programe, cum să definim sinergiile și avem nevoie de ca să fim parcați în siguranță unde toată lumea să le primească, dar și soluții din statele membre. Multe state membre, de fapt, au soluții foarte bune pe care le pot oferi și altora, ca exemplu, un mic exemplu. La una dintre primele întâlniri, cu cei din partea guvernamentală CIA s-au spus, aceste întâlniri sunt importante pentru schimb de bune practici și pentru a verifica <clears throat> uh, cărțile de identitate electronice, dacă funcționează în statele membre sau nu. Deci să există această verificare, ce merge și ce nu, și în regim transfrontalier. Uh, și exemplul finez și suedez, de exemplu, sunt de acord cu afirmația dumneavoastră. Avem planuri pentru aceste parcări, un spațiu de date comun, uh, securizat, acces la toate soluțiile, la elementele uh, componente. Un lucru de care să ne ocupăm. Desigur, rezultatul final pe care ne-l propunem, servicii pentru cetățeni. Să-i uimim uh, cât de bune sunt. În Noua Zeelandă vor un guvern transparent pe care să nu-l vadă nimeni, să fie acolo să-și facă treaba, să îți sară în ajutor când ai nevoie de ei. Iată scopul nostru, să ne angajăm direct cu cetățenii. Dar asta o fac, desigur, statele membre. Nu avem aceste competențe în statele membre, dar multe dintre statele membre de mare succes fac asta. Au uh, <clears throat> mediul în care pun diverse sectoare împreună să rezolve anumite proceduri uh, simplificate E vorba despre cum să uh, reformezi, nu să vii cu straturi suplimentare de complicare. Din potrivă, să le simplifici, să elimini toate elementele complexe de care nu mai e nevoie. Să creăm acest uh, sentiment de laborator, unde ai și contribuția cetățeanului și a celor în vârstă și populația în îmbătrânire, cum se implică. Asta poate să ajute foarte mult să fie independenți, și mai târziu în viață, dar e nevoie de sprijin pentru ei în egală măsură. Iată ceva ce facem schimb uh, între statele membre și avem exemple foarte bune demonstrate adesea la diverse conferințe. Izela Pătrat, la programul uh, european digital, cum vedem punta de legătură principala idee pentru a intra în programul acesta cu participarea ISA, cu sinergii, pentru ca toate instrumentele comisiei să poată lucra împreună fără ca nimeni să nu știe despre ce e vorba. Deci am intrat cu deschidere intelectuală pentru a găsi sinergie. Am avut o descriere clară a ce ISA l-a pătrat, cum va continua un nou program. Desigur, nimic nu e făcut până nu e chiar făcut. Ca rezultat, programul Europa Digitală, sperăm că împreună cu dumneavoastră se va ajunge acolo și se bazează pe diverse obiective ale programului Europa Digitală și inteligența artificială, <clears throat> high performance computing, toate elementele de securitate trebuie să conlucreze pentru a avea un set complet de măsuri care să funcționeze pentru statele ne propunem ceva care să se uite la toate statele membre și la cele foarte avansate în nord, sud, est sau vest, să primească sprijin, să experimenteze, să aibă faze de pilot, să demonstreze experiențele, dar și să a, facă schimbul cu cele mai puțin avansate și programe de sprijin, activități de sprijin prevăzute, planificate pentru cei care trebuie să recupereze întârziere. Sunt elemente foarte importante, metodele de evaluare din cutia de unelte, unde te afli cu soluțiile, cât de interoperabile sunt, cum poți să te bazezi de la nivelul ajuns până la nivelul următor, să implicăm și statele membre mai avansate să contribuie. Iată o parte foarte importantă a legăturii cu viitorul program. Aș vrea să menționez de asemenea <clears throat> Single Digital Gateway. Cu acesta avem un fel de prima garanție pentru cetățeni, pentru diverse procese care sunt la dispoziția tuturor în statele membre și aici intră și formularul A1 din Germania despre care ați vorbit. Unele lucruri trebuie să fie disponibile oriunde ești, la muncă, la studiu și indiferent de unde vii. Ceea ce avansează foarte bine și programul AISA la pătrat contribuie pentru a face legătura între soluțiile naționale cu ce trebuie făcut. Bazându-ne pe arhitectura de bază, factorii de legătură, între elementul național și soluțiile europene și să vedem cum putem avansa. Dar e doar prima etapă, dar sunt cam 20 de procese și apoi trebuie să mergem în etapa următoare. Alt lucru la care vreau să mă refer. Lucrăm și cu diverse sectoare. Multe dintre aceste soluții sunt diverse sectoare de politică de la Comisie. Beneficiile sociale țin de sfera ocupării forței de muncă. Lucrăm cu direcția de resort în uh, programul de modernizare și digitalizare la Comisie, cum se va uita Comisia la ce se face acum, care sunt provocările, cum se utilizează oportunitățile pe care le aduce informatizarea inteligentă pentru a trece la nivelul următor și în politica de ocupare și în alte domenii. Și apoi revenim la date, la dovezile și deciziile luate pe bază de. Cred că am spus tot ce doream să spun, dar vă stau la dispoziție dacă aveți alte sugestii. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns la întrebări, pentru prezență și că ne-ați explicat cum merg lucrurile, cum am mers până acum, ce proiecte aveți și cum mări digitalizarea administrației publice europene și nu numai. Vă rog să contați pe noi. Dacă aveți nevoie de ceva concret, uh, de sprijin, luați legătură. Vom continua să avem dialogul cu dumneavoastră, cu diversi colegi, dialog direct sau trimitem sugestii diferite către dumneavoastră și echipa dumneavoastră pentru a avea cele mai bune rezultate importante, nu doar pentru buna funcționare a instituțiilor europene, ci și pentru cetățenii europeni. Încă o dată vă mulțumim că ați venit. Dragi colegi, în cel mult 10 minute vine doamna comisar Gabriel și vom avea o oră pentru a discuta programul de cercetare și viitoarele planuri ale doamnei comisar.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 Dear colleagues, uh, I propose to start to... Dragi colegi, vă propun să începem ca să profităm pe deplin de prezența doamnei comisar Maria Gabriel la comisia noastră astăzi. Așadar, dacă toată lumea e pregătită să ne reluăm uh, activitatea, aș vrea să-i urez un călduros bun venit doamnei Maria Gabriel comisar pentru inovare, cercetare, cultură și tineret. Aș vrea doar să mai precizez. E prima vizită a doamnei comisar Gabriel aici, după audiere. Ne bucurăm foarte mult să vă avem ca oaspetă. Sperăm să aflăm mai mult despre uh, ce planuri aveți în legătură cu Orizont Europa, bugetul, dar și ce planuri aveți în general și eventual, dacă se poate, și noua relație cu Regatul Unit în domeniul cercetării și inovării. Am dorit de asemenea să discutăm inițiative de cercetare inovare prezentate în programul de activitate recent prezentat de activitate, având în vedere programul foarte încărcat al doamnei comisar și agenda foarte încărcată și a comisiei noastre, avem la dispoziție doar o oră deci, vă rog insistent să fiți cât mai eficienți și să folosiți timpul uh, cu eficiență maximă. O să încerc să am o abordare cât mai strictă a limitelor de timp, dar avem o oră la dispoziție pentru discuție. Cred că e timp suficient să atingem punctele cele mai importante. Avem, de asemenea, o listă de vorbitori întocmită de grupurile politice pentru a fi mai eficienți. O să încep cu doamna comisar pentru observații introductive, apoi intervențiile, ca de obicei, ale coordonatorilor sau înlocuitorilor. Apoi doamna comisar Gabriel va răspunde pe scurt la o primă rundă, apoi o a doua rundă cu 12 colegi care sunt pe listă și la sfârșit doamna comisar va răspunde la acele întrebări. Dacă avem timp, desigur, putem include și colegi care nu sunt pe listă, dar mă tem că ar fi destul de dificil. Ideea este să începem acum și vă dau cuvântul, doamna comisar. Merci beaucoup, monsieur le président. Cher... Mulțumesc, domnule președinte, dragă Cristian, dragi colegi. Permiteți-mi mai întâi să vă mulțumesc pentru această invitație cum spunea și domnul președinte, acesta e primul dialog structurat în cadrul mandatului meu uh, drept calitate de comisar pentru cercetare, inovare, educație, cultură și tineret. Știți cât de important e acest dialog pentru mine și în, ultimii, în următorii cinci ani nu vreau decât să-l consolidez și să-l profit cât mai mult de el. Serviciile mele deja se intensifică contactele cu dumneavoastră, mă întâlnesc cu coordonatorii și președinții celor două comisii competente competente, ITRE și CULT la Strasbourg și sper că aceste contacte vor uh, fi susținute pentru că văd că sunt în avantajul cetățenilor noștri, pot uh, să ne ajute să avem uh, politici cât mai adecvate și corespunzătoare față de realitățile de pe teren. Așadar, mult succes și noilor membri ai Comisiei ITRE care au sosit după părăsirea Uniunii de către Regatul Unit și astăzi, mai întâi de toate, aș vrea să vorbesc despre evoluțiile recente din activitatea mea. De aceea, intervenția mea va fi structurată pe trei componente. O să încep cu prioritățile politice ale Comisiei, cum ar fi pactul ecologic și perspectivele financiare, apoi prioritățile mele legislative, cum ar fi spațiul european al cercetării, cooperarea internațională și inițiativele recente în materie de inteligență artificială, politică industrială și IMM-uri, dar și planul european de combatere a cancerului și voi încheia cu prioritățile tematice, cum ar fi planificarea strategică, misiunile și la acordurile de parteneriat dar mai întâi în legătură cu prioritățile politice. Ați văzut uh, în primele 100 de zile, Comisia von der Leyen s-a ținut de cuvânt și a prezentat pactul ecologic. Eu am o singură îngrijorare, să păstrăm de la început până la capăt locul cercetării și inovării în această strategie, astfel încât să putem cu adevărat să ne atingem obiectivele. Știm cu toții că realitățile din statele membre sunt foarte diferite Împărtășim acum o viziune privind destinația noastră comună, însă nu plecăm din aceleași locuri și de aceea uh, voi fi foarte activă și voi colabora cu comis, doamna comisar Ferreira pentru ca inițiativele propuse deja și cele din viitor, și mă refer aici la mecanismul de tranziție echitabilă, să țină seama de rolul esențial al cercetării și inovării pentru a atenua aceste diferențe. În ceea ce privește perspectivele financiare 2021-2027, știm că ne grăbim. În 10 luni, programul Orizont Europa trebuie să fie operațional, dar încă, în prezent, nu știm ce alocare bugetară va avea. Rămân optimistă, însă atentă. De la nord la sud, de la est la vest, de la premii Nobel la startup-uri, de la cercetare fundamentală la inovare, nu va exista creștere economică durabilă și creare de locuri de muncă decât dacă avem și o politică europeană de cercetare și inovare care cu adevărat să uh, aibă substanță. Știu care sunt ambițiile de, uh, dumneavoastră bugetare, știu ce eforturi faceți pe lângă guvernele dumneavoastră și aș vrea să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Uh, Trebuie să fim vigilenți în continuare, să apărăm în continuare cauza unui buget adecvat pentru cercetare și inovare. Nu vorbim aici despre sume de bani, ci de investiții, investiții în viitor și în prezentul Europei. Această urgență uh, este mesajul pe care îl voi transmite în toate întâlnirile cu miniștrii dumneavoastră, cu miniștrii uh, de finanțe, premierii, Uh, pe lângă uh, a lucra îndeaproape cu comisarul Han. De altfel, e și mesajul pe care îl dau zi de zi uh, comunității științifice, cerându-le să susțină aceste revendicări comune. Fiecare voce contează și săptămânile și lunile următoare vor însemna că nu, nu trebuie să renunțăm la eforturi, să ne relaxăm. Acum să trec și la legislativele actuale și de viitor. Cum ați văzut în uh, programul de lucru al Comisiei Europene, în luna iunie voi prezenta o comunicare privind spațiul european al cercetării revitalizat. Este vorba despre o inițiativă la care țin în mod deosebit, cu atât mai mult cu cât pentru prima oară responsabilitățile acoperă cele uh, trei vârfuri ale triunghiului cunoștințelor și sper că și consider că spațiul acesta trebuie revitalizat pentru a face față noilor provocări din lumea științifică, cum ar fi digitalizarea, globalizarea, tranziția către o societate mai durabilă, dar și să contribuie la noile priorități actuale, cum ar fi pactul ecologic. De aceea aș vrea foarte tare să lucrăm împreună ca acest spațiu să fie mai deschis, mai incluzător, mai atrăgător, uh, mai ales în ceea ce privește carierele și remunerarea cercetătorilor noștri, în ceea ce privește condițiile lor de lucru și aceasta pentru a atenua efectele negative a, ale brain, brain drain-ului. Trebuie să reducem fractura existentă de pe piața cercetării din Europa și nu o să pierd din vedere acest aspect. Acum câteva zile la Zagreb am avut o ocazie să ascult pe fostul comisar Filip Busquin, care făcea un bilanț al primilor 20 de ani de viață ai uh, spațiului european al cercetării și am discutat cu ministrii de competitivitate și vreau să vă confirm că în timpul președinției germane va fi o conferință ministerială și că noi ne vom uh, dedica ziua cercetării și inovării din septembrie anul acesta acestui subiect. La fel, uh, vrem să organizăm un turneu prin capitale pentru a se explica a putea explica noile noastre ambiții, dar mai ales pentru a auzi care sunt așteptările și pentru a vedea cum construim împreună instrumente care să ne permită să ne atingem obiectivele. Și acum câteva cuvinte despre cooperarea internațională. Președinția croată a Uniunii Europene este foarte ambițioasă în legătură cu articolul 12 și ar trebui mai întâi să organizeze o discuție strategică în Consiliul de Competitivitate pe 28 februarie. Voința politică este să se ajungă la un acord și de aceea văd cu ochi foarte buni discuția aceasta de astăzi, pentru că cu 10 zile înainte de acest Consiliu, pentru mine e foarte important să știu care este părerea Parlamentului. E clar, va trebui ca acest acord, acest articol, să fie însoțit de un acord, pentru ca și noi, Comisia Europeană, să avem posibilitatea să demarăm discuțiile uh, inițiale la nivel tehnic cu țările terțe și uh, tot ca prioritate legislativă, permiteți-mi să abordez trei subiecte la care țin foarte tare. Mai întâi, inteligența artificială, care va avea o comunicare mâine. Eu, ca și fostă comisar pe domeniul digital, uh, țin foarte mult la această inițiativă și întotdeauna am spus că în această privință Uniunea ar trebui să-și pună amprenta uh, insistând pe respectarea valorilor noastre astfel încât tehnologia să completeze uh, ființa umană și nu să-l înlocuiască. De altfel, aș vrea să avem inteligența artificială care să fie în slujba noastră, să ne ajute să fim mai eficace în materie medicală, transporturi, energie, iată, toate segmentele din noua strategie privind uh, Orizont Europa și nu să avem inteligența artificială uh, care decid în locul nostru. Apoi, politica industrială și IMM-urile. Știu că veți purta o discuție cu domnul comisar Breton, dar rolul nostru e de asemenea strategic, pentru că sunt sigură o protecție eficace a mediului și o politică industrială puternică pot fi conciliate. Ar putea fi uh, fața și reversul aceleiași medalii, dar trebuie să vedem cum putem să ne susținem IMM-urile și startup-urile încât să participe în mod eficient și cu această ocazie vă mărturisesc că mă bucur să văd primele rezultate încurajatoare, pozitive ale Consiliului European al Inovării. Știți că acel uh, ghișeu unic pe care ni-l dorim ar permite ca IMM-urile inovatoare, startup-urile europene să poată fi finanțate ca să ne aducă produse și servicii noi. Deci afirm uh, fără umbră de îndoială că acest Consiliu European pentru Inovare schimbă felul în care Uniunea Europeană finanțează inovarea și contribuie la nașterea uh, unei școli europene care să asigure competitivitatea globală a Europei. Pentru că știți la fel de bine ca și mine, nu ne lipsesc startup-urile în Europa, avem mai multe decât în Statele Unite, însă noi nu știm cum să le ajutăm să crească și să se dezvolte. Aici va trebui să lucrăm din greu. Și în încheiere m-aș referi și la prioritățile tematice și aș începe cu planificarea strategică. Deja ați discutat cu Jean-Éric Paquet, uh, directorul nostru general în acest exercițiu inedit de co-creare. Am uh, ținut seama de observațiile dumneavoastră. În această dimineață am fost și la Comitetul Regiunilor pentru a continua acest proces în care adunăm contribuții din partea comunității științifice, dar și din partea comunității publice și private. Și cred că e important să continuăm în același stil, să lucrăm mână în mână cu Parlamentul European. Faza de redactare începe acum ținând seama de propunerile legislative pentru Orizont Europa, prioritățile comisiei și contribuțiile pe care le-am primit și le-am integrat. Și veți avea ocazia să organizați de asemenea o discuție publică în legătură cu parteneriatele. Acum, în legătură cu misiunile, aș vrea să asociem Parlamentul, dar insist, e important să asociem și cetățenii Va trebui să lucrăm mai mult astfel încât cetățenii să-și însușească obiectivele și nu doar să fie inspirați, ci și să participe la acest proces. În legătură cu parteneriatele, suntem cu toții de acord, va trebui să le reducem să le eficientizăm, să le raționalizăm. Acum uh, sunt 120, uh, va trebui să avem 44. Probabil că statele membre vor încerca să facă să fie ceva mai multe, dar important mi se pare că am putea împreună cu dumneavoastră să stabilim criteriile pentru aceste parteneriate. Eficacitatea, virtuțile, coerența, sinergiile cu alte inițiative europene, cum ar fi emisiunile pentru că, în plus, propunerea noastră legislativă pentru uh, Organizația Internațională a Muncii, de care vă ocupați acum, va duce la un alt proiect esențial de proiect esențial comun și trebuie spus că noi am lansat și un studiu de impact în legătură cu cei 13 uh, parteneri posibili instituționali pe baza articolelor 185 și 187 și pe baza acelui studiu, în a doua jumătate a anului, vom putea să facem propuneri legislative. M-aș opri aici ca să folosim cât mai mult timp posibil în discuții, în dezbateri și încă o dată aș vrea să vă mulțumesc pentru că de luni de când lucrăm împreună vedem că avem aceeași viziune. Să spunem că cercetarea, educația și inovările Inovațiile sunt condițiile prealabile și uh, indispensabile pentru creștere economică și durabilitate. Aceste politici sunt de neevitat dacă vrem să avem o tranziție ecologică, socială și economică pe care ne dorim și de aceea voi avea nevoie în continuare de angajamentul, entuziasmul și ideile dumneavoastră și la rândul dumneavoastră vă puteți bizui pe mine pentru schimburi intense și uh, periodice. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul coordonatorilor grupurilor politice și încep cu uh, grupul PPE, doamna Carvaliu. Thank you very much, Chair. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și doamnei comisar pentru prezentare și voi începe uh, cu o scurtă afirmație și apoi două întrebări. Afirmația privește bugetul și faptul că puteți să vă bizuiți pe noi pentru a susține ambiția și apăra propunerea noastră de buget pentru Orizont Europa. Acum vedem că sunt tot mai multe comunicări ale acestei comisii care propun măsuri concrete bazate pe Orizont Europa, pe inițiative public-privat pentru inteligența artificială și așa mai departe. Deci acum cu atât mai mult Orizont Europa va fi important pentru pactul ecologic, pentru uh, artific- inteligența artificială și pentru digitalizare. Deci cerem multe de la Orizont Europa și trebuie să-i acordăm și mijloacele necesare, astfel încât să putem uh, obține ce ne dorim din partea cercetării și tehnologiei. E adevărat, acestea vor fi uh, soluția principală pentru ecologizare și pentru tranziția digitală prin care trebuie să treacă economia noastră. Și acum întrebările mele. Dacă puteți să dați detalii mai contracte, concrete în legătură cu misiunile, cele cinci misiuni, cum uh, se dezvoltă ele și ce planuri aveți pentru noi misiuni, dacă sunt în pregătire sau uh, veți intenționa să demarați noi misiuni. Și în legătură cu parteneriatele, ne-ați spus că evaluarea de impact privind parteneriatele a fost lansată. Bănuiesc că e vorba de parteneriatele instituționalizate și pentru 185 și pentru 187, dar uh, cu restul ce se întâmplă? Care e procedura? Și ultima întrebare în legătură cu spațiul european de cercetare. Ați vorbit de activitate legislativă. Până acum, uh, spațiul european de cercetare a fost mai mult un concept decât uh, legislație. Adică, concret, ce intenționați să faceți? Ce fel de legislație? Pentru că trebuie să vă confruntați și cu statele membre dacă vorbim de legislație pentru spațiul european de cercetare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Nica! Doamna comisar, vreau să salut prezența dumneavoastră și în același timp uh, aș dori ca să Eh, vă exprim preocuparea pe care noi o avem, eh, pentru că știm cu toții că pe 20 februarie veți avea o ședință foarte importantă, o prezență foarte importantă în Consiliu, în care se va discuta bugetul, bugetul cadrul financiar multianual. Pe noi ne discut, discutăm astăzi bugetul pentru Horizon Europe. În primul rând, trebuie să știți că noi sprijinim poziția președintelui Sassoli, care consideră insuficientă și neadecvată propunerea venită pentru cadrul financiar multianual, pentru motivele explicate acolo, și am să mă refer doar la Horizon Europe. Această propunere de 80,9 miliarde de euro, doamna comisar, și mă și celorlalți colegi, ar însemna următoarele, următoarele efecte. O scădere cu 10 miliarde a bugetului pentru Horizon Europe ar însemna o, o scădere a produsului interbrut de 110 miliarde de euro în 25 de ani, o scădere de 100 de mii de locuri de muncă până în 2040, 300 de proiecte de cercetare și dezvoltare Uh, de finanțare care vor fi pierdute, 1700 de proiecte mai puțin în Maria Slodowska Curie, 1200 de granturi ERC mai puțin, 1000 de proiecte colaborative mai puțin, 1000 de granturi mai puțin pentru întreprinderile mici și mijlocii, 50.000 de cercetători care vor primi fonduri mai puțin, 11.600 mai puțini cercetători vor primi acces la uh, infrastructura de cercetare și inovare. Pierderea a 28.000 de uh, peer review publication, ceea ce înseamnă 18.000 în uh, acces deschis. Pierderea a 900 de patente și 250 de invenții. Pierderea a 80 de produse înregistrate, 7.000 de prototipuri, și 12.000 de, de activități de, de testare și 500 de Uh, clinical trials, deci de activități medicale de, uh, uh, de cercetare. este trist, este imposibil și nu înțelegem cum, pe de o parte, sunt prioritățile pe care cu toții le știm și, pe de altă parte, vor fi găsiți acești bani. Și încă trei puncte foarte pe scurt, am beneficiat de grația domnului președinte, fi raportor pe Horizon Europe. Aș vrea să spun la schimburile extinse între Parlament și serviciile Comisiei. Este un exemplu că se poate lucra împreună Comisia și Parlamentul și că nu trebuie să fim și nu suntem pe poziții de adversitate, ci din potrivă misiunea comună este să facem mai bine pentru cei care așteaptă de la Comisie și de la Parlament să existe o, un rezultat bun pentru ei, pentru cercetători și activitatea de cercetare. Pentru proiectul pilot, în continuare, așteptăm de la dumneavoastră pentru un blind evaluation să vedem acest uh, proiect pilot și rezultatele acestui proiect pilot pe care ne uităm cu mare interes. Iar în cooperare internațională am avut ieri o primă întâlnire cu reprezentanții uh, Uh, de Directoratului General pe cooperare internațională. Uh, am, le-am solicitat să avem o întâlnire ad hoc împreună cu toți shadow raportorii pentru că este o problematică extrem de sensibilă și pe care vrem să o tratăm cu toată atenția atunci când vom repori trialogul să știm ce facem. Aș vrea să vă cer să nu acceptați să fie totuși aceste negocieri parțiale, pentru că atunci am putea avea o problemă când vom ajunge și la alte țări și la alte situații și să avem un pachet comprehensiv când vom ști exact care sunt sumele alocate și care este cadrul complet. Eu vă mulțumesc și vă doresc să aveți succes, în special pe 20, și să veniți cu sumele de bani necesare pentru activitatea de cercetare în Uniunea Europeană. Thank you very much, Mr. Jabayeva. Thank you so much, uh, Chair, Uh, thank you, Madam Commissioner. Mulțumesc. Mulțumesc și doamnei comisar. Cred că cu toții avem o linie comună pe unele aspecte, cum ar fi, de exemplu, bugetul. Bineînțeles, așteptăm cu interes reacțiile statelor membre în legătură cu propunerea lui Charles Michel, dar, după cum știți, linia Parlamentului European e absolut clară. Cercetarea și inovarea în Europa au o plus valoare enormă și de aceea invităm mereu la buget tot mai mare și vă cerem să fiți fermă un lucru e important, având în vedere importanța contribuției Orizont la noile priorități politice ale Comisiei. Cum o să abordeze Comisia aceste lucruri și va revizui uh, propunerea pentru uh, defalcarea uh, internă a bugetului pentru capitolul respectiv? Pentru că atunci când acum doi ani Comisia de dinainte a făcut propunerea inițială, defalcarea era un pic altfel. Uh, discutăm acum zi de zi de pactul ecologic, de inteligența artificială, lucruri despre care nu se discuta acum doi ani când a venit propunerea Comisiei. Deci cum vedeți aceste lucruri? Cum credeți că ar trebui să reacționăm, poate împreună, la aceste noi priorități ale noii comisii? Și, bineînțeles, un al doilea lucru, poate că e nevoie, e nevoie de o abordare ceva mai transversală. Vorbesc de sinergii, cooperare internațională, politica industrială în sine. Ar trebui să avem o cooperare mai bună pe toate aceste subiecte și cred că, de exemplu, cât de curând posibil va fi nevoie de o abordare transversală în legătură cu niște dispoziții comune. Chiar se va suprapune cu prioritățile ITRE și regii se vor suprapune aceste priorități și trebuie să lucrăm cu dumneavoastră ca să schimbăm puțin metoda de lucru ca să nu um, avem această defalcare între comisii întotdeauna. Și apoi, în legătură cu IMM-urile, din nou, ați spus ceva, dar mă tem că nu dăm destule detalii pe cât ar trebui și că nu reacționăm destul de concret um, pentru cetățenii noștri. Bineînțeles, în curând vom avea o dezbatere cu Comisia în curând în legătură cu strategia pentru IMM-uri. Am avut o dezbatere și la plenara de la Strasburg săptămâna trecută, dar mă tem că deja în uh, ultimele programe cadru am văzut că IMM-urilor uh, le lipsește personal competent necesar pentru proiecte mari în orizont și există o complexitate foarte mare în apelurile pentru cercetare și inovare, așa că e diferit la universități, la centre de cercetare, în companii mari. Deci cum ne asigurăm până la urmă că IMM-urile au acces la apeluri mari și la proiecte de cercetare și inovare? Ce putem face concret? Pentru că, de exemplu, în zilele pentru cercetare și inovare mă tem că numai actorii mai mari uh, ar putea să fie prezenți. Chiar trebuie să asigurăm și prezența IMM-urilor și să facem ceva concret pentru ele. Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult. Numele IDE, doamna Elena Riții. Grazie, președinte, grazie, signora comisariu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, doamnă comisar, în ceea ce privește programul Orizont Europa. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul IDE și aș vrea niște precizări, având în vedere că Adesea cercetătorii sunt tineri și în situații de precaritate. Ați vorbit de atenția pe care o acordați tinerilor și ați atras atenția colegilor în acest sens. Cercetarea și inovarea necesită timp și idei, dar în acest program finanțarea este redusă și calendarul foarte strâns. Durata programelor poate că nu este suficientă pentru a ajunge la niște obiective care poate sunt prea ambițioase. Pactul ecologic mobilizează investiții uh, în valoare de un triliard de euro, ba chiar mai mult, am auzit în ultimele zile. Comisia propune să punem 6 miliarde și jumătate în proiect. De unde credeți că veți lua restul banilor? Licitațiile vor fi deschise către soluții inovatoare și rezultate concrete care să ofere certitudini cetățenilor că, progres, că procesul evoluează sau nu. Nu credeți că totuși suntem plini de bune intenții și de cuvinte bune, dar nimic concret? 35% dintre finanțări merg către uh, soluțiile climatice, cum se propune. Cum vor fi distribuite restul fondurilor? Aveți o idee cu procentele pentru alte proiecte? O întrebare privind emisiile și parteneriatele. Ați estimat necesarul pentru a ajunge la rezultatele stabilite? Care va fi legătura între misiune și parteneriat și cum va fi avut în vedere contribuția de parteneriat în bugetul pentru aceste misiuni? Care sunt procedurile legislative pentru fiecare tip de parteneriat? Calculați impactul Brexitului? Dacă da, cum? Doamnă comisar Gabriel, subiectul misiuni este destul de vag și cred că trebuie să se bucure de atenția noastră, mai ales în ceea ce privește repartizarea fondurilor pentru rezultate tangibile și, cum a spus dumneavoastră, care să poată fi vizibile pentru cetățeni, pentru că le datorăm nu doar răspunsuri, ci și rezultate. Grupul nostru e preocupat. Suntem de acord că cercetarea este importantă, e important să garantăm viitorul cercetătorilor noștri, dar nu suntem siguri că eforturile făcute și cunoștințele dobândite pot fi exploatate. Ne-am manifestat de mai multe ori aceste preocupări, am spus că o schimbare uh, dezordonată ar putea să ducă la o blocare a economiei. N-am primit semnale încurajatoare sau liniștitoare în acest sens deocamdată, dar sperăm că încă o dată Comisia ne va convinge în calitate de colegiuitori că proiectul este sigur. Aceste semnale deocamdată nouă nu ne-au parvenit. Mulțumesc! Oh, on behalf of Green. Mulțumesc, domnul Dalunda, numele verzilor. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi. În mandatul anterior am avut onoarea să fiu raportor din umbră pentru VERS, pentru Orizont Europa și am contribuit pentru un limbaj puternic în ceea ce privește introducerea protecției mediului în legislație. 35% a fost un pas mare înainte și multe voci au cerut 50%. Nu doar ca vers și nici nu doar colegii progresiști din alte grupuri, dar ONG-urile de mediu, universități și companiile europene care vor să participe la această tranziție verde. Au spus că 50% uh, este ceea ce ne trebuie pentru a mobiliza cercetarea și potențialul inovator pentru îndeplinirea angajamentelor de la Paris și la obiectivele de dezvoltare durabilă. Având în vedere că Orizont Europa a fost propus și negociat înainte de prezentarea pactului ecologic. Ce impact vor avea noile prioritățile Comisiei asupra elaborării pactului strategic și cum se vor regăsi ele în programul de lucru pentru 2021-2022? În ultimul schimb de opinii între Parlament și Comisie pe 15 ianuarie anul acesta, directorul Unității de Planificare a spus că Comisia se ocupă de o strategie de implementare. Ce putem accepta, aștepta din partea acestei strategii și când o să ne-o prezentați? Cum intenționați să vă asigurați că părțile care rămân din bugetul Orizont, pe lângă mainstreaming-ul pentru climă, vor fi orientate spre protecția climei? Deci nu vor fi cheltuiți pe bani, pe proiecte care dăunează mediului. Mulțumesc! Domnul <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, paní komisařko, že máme opět možnost. Mulțumesc, doamnă comisar. Încă o dată, iată, avem ocazia să discutăm cu dumneavoastră în comisia noastră. E un lucru pe care îl apreciem pe deplin. Aș vrea să fac legătura cu intervenția dumneavoastră în prima parte a ei. Ne-ați spus că în următoarele luni, după ce noua comisie își preia mandatul, ați discutat ca prim subiect acest pact ecologic. Unul dintre instrumentele pregătite de către comisie este fondul de tranziție echitabilă care ar trebui să ajute la depășirea anumitor probleme care apar în acest proces de transformare prin care vom trece uh, cu decarbonizarea sau schimbarea în diferite sectoare economice. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră cu privire la legătura între acest fond echitabil și Orizont Europa. Am discutat foarte mult cu colegii noștri despre asta, am fost raportor din umbră pe acest subiect și ideea noastră a fost să introducem anumite activități concrete în acest domeniu. Pe bună dreptate, dumneavoastră ați spus că există diferențe de ordin istoric și geografic între regiunile Europei și dacă nu promovăm inovarea și tehnologiile, aceste schimbări nu vor fi decât de ordin teoretic, declarativ. E foarte bine să ne elaborăm planuri și să spunem o să ne oprim din folosirea cărbunelui. Dar dacă nu venim cu tehnologii revoluționare, pe care de altfel nici nu le cunoaștem în prezent, aceste cuvinte rămân niște cuvinte goale cu privire la viitor și asta va fi o problemă. Aș vrea deci să știu ce părere aveți cu privire la sinergia dintre cercetare și orizont și fondul de transformare echitabil, care mi se pare o legătură esențială și care implică anumite riscuri în acest proiect. Mulțumesc, domnul Botenga, acum în încheiere. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnul comisar. Nu o să mă lungesc prea mult, nu o să mă refer la buget. Toată lumea e de acord că ambiții fără buget n-au, nu ne duc departe. Uh, dar mi-ar plăcea să știu ce părere aveți dumneavoastră aici. Am însă o întrebare referitoare la coerență. Ați vorbit despre precaritate. Eu am citit în presă că Italia are luna aceasta, pentru prima dată în istoria sa, a angajat o cercetătoare cu un contract de cercetare, o persoană care timp de 13 ani a trăit în situații precare, foarte dure și aș vrea să știu dacă împreună cu colegul Schmidt ați vorbit care e situația și în ce direcție va merge lupta împotriva precarității în rândul cercetătorilor. În al doilea rând, în ceea ce privește industria, în cadrul programelor de cercetare, o întrebare esențială, aș zice eu, dacă vrem să ne îndreptăm către o industrie curată la nivelul siderurgiei și altora, pentru asta evident că e nevoie de investiții în cercetare pentru hidrogen verde. Și aș vrea să știu cum percepeți dumneavoastră prioritățile? Sunt introduse în cele 35% de, procente de finanțare prevăzută pentru climă? Se merge chiar mai departe? Și care va fi poziția acestui subiect în prioritățile dumneavoastră? Inclusiv cum putem să ne asigurăm că avantajele acestor procese nu vor fi acaparate de anumiți actori ci privați, ci vor ajunge la întreaga populație. Mulțumesc, domnule Botenga, spune domnul președinte. Am încheiat aici prima rundă de întrebări. Și acum, doamna comisar, vă invit să răspundeți, dar dacă puteți în 5 minute. Știu că nu va fi ușor, dar mai sunt 12 colegi care vor să pună întrebări și ar fi o bine să aibă ocazia. Avem întrebări pe buget, dar și întrebări concrete. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc tuturor pentru că ați insistat asupra nevoii de a apăra bugetul. Este, cred, o abordare care trebuie dusă mai departe. Și eu voi continua să exercit presiuni pentru a ne alinia ambițiile la mijloacele de care dispunem. În ceea ce privește diferitele întrebări, mulțumesc doamnei Carvalho în ceea ce privește parteneriatul instituționalizat. Da, l-am numit, avem și un studiu de impact pe 13 pentru parteneriate cofinanțate. Știți că pentru noi important este să respectăm reducerea acestor parteneriate am spus că o să trecem de la 120 la 44. Ce vreau este să mă asigur că noile criterii stabilite pentru aceste parteneriate ne ajută să evităm dublurile, să ne axăm pe impact. Asta va fi alegerea finală. Evident că avizul Parlamentului este binevenit. Încă o dată, ce căutăm este să vedem eficacitate și impact real, să ne asigurăm că aceste parteneriate ajută în toate teritoriile UE. Apoi, în ceea ce privește spațiul european pentru cercetare. Nu spun că vom avea o legislație de îndată, dar tratatul de la Lisabona din 2009 ne dădea această deschidere și cred că trebuie să o folosim. Mai ales că în mai multe intervenții am văzut în ce măsură condițiile de muncă și salariile pentru cercetători sunt importante. E important ca talentele să rămână în Europa și pentru asta trebuie să fie motivat și îmi rezerv dreptul la finele procesului actual să văd ce se va întâmpla. Lansăm acum discuțiile privind spațiul european al cercetării. Invit Parlamentul să ni se alăture, inclusiv în ceea ce privește participarea de capital, și în iunie vom pune bazele unor recomandări concrete care ne vor permite să mergem dincolo de toate aceste lucruri în piața europeană a cercetării. Nu avem o dimensiune europeană deocamdată și eu aș vrea să lucrăm la asta. Dacă aceste recomandări se bucură de sprijin, evident că sunt gata să merg mai departe, încă o dată vreau să spun asta. Eu n-am uh, observat ca miniștrii să aibă o atitudine negativă, am discutat în Zagreb acum 15 zile cu privire la nevoia de a redinamiza spațiul european al cercetării. Apoi, în ceea ce privește diferitele întrebări referitoare la evaluarea proiectelor. Domnule Nica, mulțumesc pentru toate aceste cifre, care trebuie să fie făcute publice, cred. Trebuie să fie cunoscute peste tot în Europa, pentru că adesea avem tendința să uităm de ele să continuăm activitatea cu echipa mea, care are instrucțiuni foarte clare, pentru că e important ca lucrurile să fie duse mai departe. În ceea ce privește capitolele, deocamdată n-am vorbit despre astfel de ventilare. Da, avem pactul verde, inteligența artificială, dar în bugetul Orizont Europa, de la început, există instrumentele necesare pentru integrarea acestora. 35% din bugetul Orizont Europa va fi pentru adoptare la schimbările climatice. 4 din 5 sunt uh, legate de pactul ecologic. Deci să vedem cum utilizăm mai bine ceea ce avem deja înainte să propunem lucruri noi. Inclusiv când o să vorbim despre inteligența artificială, nu uitați, există programul Digital Europe cu 2 miliarde și jumătate să arătăm ce putem face cu aceste 2 miliarde și jumătate și apoi vedem mai departe. Eu voi fi foarte clară, banii Orizont Europa vor fi folosite acolo unde este nevoie și unde vine cu o plus valoare. Avem cadrul necesar pentru ca asta să se adapteze la noile priorități ale Comisiei la fel în ceea ce privește IMM-urile, e o chestiune foarte importantă și insist asupra rolului pe care Consiliul Inovației îl va juca 70% pentru, din buget e pentru IMM-uri. Vrem să investim cu cele două scheme și din ceea ce privește acceleratorul, este o chestiune, o întrebare pusă de domnul Dalunde. Vrem să finanțăm proiecte care să n-aibă un impact negativ asupra mediului, asta e clar. De aceea am hotărât că următoarea cerere de ofertă va fi lansată în mai, 300 de milioane de euro, pentru companiile nou înființate și IMM-uri care vor să investească în tehnologiile vers. Vom continua să urmărim îndeaproape lucrurile. Evident că aici trebuie să mai avem și rolul competențelor, pentru că doamna de la Bajova a spus pe bună dreptate că IMM-urile se confruntă cu astfel de provocare, Trebuie să existe mai multe instrumente la dispoziție. E dificil, e urgent să lucrăm împreună cu Thierry Breton și comisarul Schmidt pentru coerență între diferitele politici. Eu sunt gata cu, de o reuniune comună cu comisarul Breton pentru a putea pune accentul pe lucrurile importante pentru Parlament ca să ne asigurăm că nu risipim fondurile. Și aș mai spune încă ceva, un lucru la care țin destul de mult, cu privire la diferitele sinergii. Nu vă ascund că din decembrie am început o reuniune cu comisara Ferreira și comisarul Schmidt și am hotărât să lucrăm încă de la început împreună. Pentru că sunt exemple bune care deocamdată, din păcate, au rămas doar uh, o dorință pe hârtie. Vorbim cu toții de transferuri de fonduri, fondul de dezvoltare regională, fondul social, pentru a permite cercetătorilor să aleagă o carieră europeană. Și pentru asta trebuie să punem accentul pe cercetători și asta voi face în ceea ce privește bursele Marie Curie. Uniunea Europeană ar trebui să acopere toate fondurile pentru doctorat și postdoctoranți, pentru că deocamdată nu se întâmplă. E o diferență de 5 până la 800 de euro între țări și trebuie să reducem vârsta la 16 ani pentru a crește participarea cu 20%. Nu e o propunere miracol, dar sunt mici instrumente care ar putea să fie promovate pentru a transmite cel puțin acest semnal în Europa să se simtă susținuți. Mulțumesc. A doua rundă. Începem cu doamna Maria Spirachi. Un minut. Vă rog să respectați timpul. Very O să încerc. Mulțumesc, doamna comisar, că ați venit. După cum am spus deja, Orizont Europa e o investiție în viitor Dar pentru investiții în viitor trebuie să includem și tineretul. Și aș vrea să vă întreb în legătură cu o dezbatere dacă reglementările o să limiteze libertatea de exprimare. Întrebarea este, comisia e gata să încurajeze aplicații inovative pentru a opri dinainte comportamente abuzive față de copii? Pentru că e extrem de important pentru familii și pentru noi pentru femei și pentru ceilalți. Mulțumesc, doamna Toia. Si, grație. Da, mulțumesc. Stimată doamnă comisar, bine ați venit. Eu când sunt invitată să vorbesc despre pactul ecologic, vorbesc în primul rând de cercetare, pentru că sunt sigură că neutralitatea climatică și obiectivele acestei etape se vor obține cu un progres tehnologic foarte puternic și conștient. Deci, o strategie industrială diferită și tot aportul tehnologiilor la aceste schimbări. Însă, am înțeles ce vrem cu pactul verde. Trebuie să vedem acum și cum vom atinge obiectivele modalități de apropiere. Și aici cercetarea joacă un rol esențial. Și vă întreb. Cum puteți sprijini orizont cu orizont aceste obiective? Cum veți lega instrumentele cu tot ceea ce v-ați propus în portofoliu, pe lângă coordonarea cu Tom Ferreira și așa mai departe? Uneori este bine să înțelegem că există și orgolii personale ale cercetătorilor și că e nevoie de o abordare colaborativă orizontală. E bine, e nevoie să existe o coordonare foarte uh, hotărâtă ca să îi împiedicăm să o ia fiecare pe unde dorește. Mulțumesc. Doamna Mihailova acum. Благодаря ви, госпожо комисар. Ще говоря на български. Mulțumesc. Voi vorbi în bulgară. Mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru cooperarea extrem de bună pe care o avem cu dumneavoastră. Ați menționat utilizarea eficientă a spațiul european de cercetare. Trebuie să ținem cont de faptul că au fost unele state membre în care cercetarea științifică nu evoluează la fel de rapid. În altele se desfășoară mai bine și e legat și de subiectul inovare. E nevoie de anumite punți Procentul din Horizon Europe se leagă tocmai de acest aspect, de a mări participarea țărilor unde participarea e mai redusă, dar aparent cu noul uh, cadru financiar multianual e nevoie de mai mare flexibilitate. Cum veți ajuta acele țări? Mulțumesc, doamna comisar. Vă mulțumesc pentru contribuția interesantă de astăzi. Cred că ați spus una dintre întrebările cele mai importante și anume cum să facem IMM-urile să se dezvolte. Când mă întâlnesc cu IMM-urile adesea mi se spune că se confruntă cu poveri mari când cer bani de la orizont. Consider de multe ori că banii și timpul cheltuit nu merită efortul, mai ales companiile mici cu um, forță de muncă redusă prea adesea sunt lăsate deoparte. Deci, ratăm talente și soluții valoroase, cum ar fi tranziția ecologică. Prin urmare, întrebarea e simplă. Cum poate Comisia să asigure că depunerea de cerere pentru fonduri Horizon devine mai puțin complicată? Mulțumesc. Doamna Galvez Muniz. Mulțumesc, doamna comisar, pentru prezență. Nu o să vă întreb despre bugetul Orizont, deși sunt foarte îngrijorată. O să vă întreb despre Open Science <clears throat> care mi se pare o șansă deosebită pentru Europa, pentru că accesul deschis la date, cercetare va accelera transferul și aplicarea de noi cunoștințe. O să <clears throat> economisească banii contribuabilului dând acces pentru care au plătit deja. Comisia Europeană a sprijinit această agendă în trecut, dar încă mai sunt multe de făcut înainte de a atinge obiectivul Open Science ce își planifică să facă Comisia pentru a sprijini pe mai departe Open Science? Cum se va include nu doar în vorbe, ci concret în fapte și în comunicarea viitoare privind cercetarea și inovarea? Mulțumesc, domnul Caropo. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, domnule comisar și am un comentariu și o întrebare. Din toate rapoartele ale curții de conturi și din analizele făcute reiese că avem de-a face cu o distribuire neomogenă a, a resurselor pentru cercetare, geografic vorbind, între țările modeste față de țările lider în domeniul inovării. Și asta se întâmplă atât pentru IMM-uri, care se va regăsi apoi între accelerator, dar și în ceea ce privește companiile IT. Am constatat că există o lipsă de omogenitate, o gestionare a resurselor în, în regim cluburi exclusive. Sunteți conștienți de acest lucru și ce intenționați să faceți pentru a evita aceste structuri? Mulțumesc, doamna Han, acum. Thanks, Miss Commissioner. Vă mulțumesc, doamna comisar, pentru prezență. În martie veți publica noua strategie a Comisiei privind IMM-urile și strategia industrială. Verzii cer ca această strategie industrială să-și propună emisii zero și să transforme un stimulant mare pentru energiile energofage, având în vedere că e nevoie de până la 25 de ani să se transforme o astfel de industrie și având în vedere că unele industrii, cum ar fi siderurgia, producția de ciment și de produse chimice, sunt energofage, Orizont Europa se va adapta pentru a sprijini decarbonizarea acestor industrii? Dacă da, și cum, cu ce instrumente se va face? Mai concret, veți adapta clusterele de pilon 2 pentru a da o mai mare prioritate decarbonizării industriale ca prioritate? Veți adapta planificarea strategică Orizont Europa și programele de activitate pentru a permite mai multă finanțare pentru decarbonizarea industrială. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Virkunen. Mulțumesc, doamna comisar. Când ne gândim la industrie și competitivitate, educația și inovarea și cercetarea sunt cruciale. Mă bucur că acum e un singur comisar cu portofoliul care acoperă aceste sectoare importante. Când vorbim despre cercetare și educare și inovare, desigur sunt state membre care au principalele competențe. Avem programul Orizont, sprijin ce au spus toți colegii care au sprijinit deja propunerea noastră de a mări bugetul Orizont cu 50% în 2021. Comisia are posibilitatea de a sprijini statele membre și reformele lor prin semestrul european, când vorbim despre educație, inovare și cercetare. Cum credeți că am putea dezvolta pe mai departe acest proces și aceste recomandări ca să încurajăm cu adevărat statele membre? Și apoi, o altă întrebare despre IMM-uri. Pregătiți acum și strategia privind IMM-urile și agenda abilităților digitale. Cum credeți că am putea sprijini IMM-urile tradiționale ca să beneficieze și ele de digitalizare. Președintele le între, o întrerupe. vorbit, domnul Robert Ross. <clears throat> Mulțumesc, doamnă comisar. Nu o să vă vorbesc despre bani în ce privește dosarul uh, ca raportor fictiv. Am lucrat mult și aș vrea să vă solicit atenție. Programul de cercetare sau programele de cercetare ar putea să lucreze cu mai multă democrație, să fie mai ambițioase, cu mai multe rezultate. Vorbim mult despre timp și bani în legătură cu diverse aspecte care nu oferă rezultate. Punem accentul pe procese, dar trebuie de fapt să punem accentul pe rezultate. Comisia a organizat concursuri în ce privește forme de cooperare, de exemplu o solicitare ar fi să se solicite ca toate resursele să provină din Europa. Am avut diverse programe în care proiectele cele mai promisătoare au fost eliminate de pe o listă de aproximativ 20 și toți participanții au primit apoi subvenții în baza rezultatelor obținute. Ar trebui să promovăm rezultatele. Ar trebui să încercăm să reducem povara administrativă, birocrația. Sunteți dispuse să promovați acest proces? Uh, Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții îngrijorați în legătură cu reducerea bugetară propusă. Cu toate acestea, aș vrea să pun două întrebări. Prima, ați putea spune ceva mai precis care e defalcarea preferată după reduce bugetare? Există lucruri de care nu se poate atinge nimeni din perspectiva Comisiei. A doua întrebare, Revitalizarea spațiului european de cercetare include doar statele membre, ci și țările asociate. Mulțumesc. Domnul Hristov acum. Mulțumesc. Doamna comisar, investiții de 300 de milioane de euro sunt prevăzute în orizont 2020. Aici se includ peste 60 de proiecte pilot consacrate tehnologiilor 5G. În acest context, BEI împreună cu EFSI oferă de asemenea diverse programe de sprijin pentru tehnologiile 5G. Există activitate în derulare pentru a introduce și tehnologia 6G. Cu toate acestea, impactul asupra sănătății omului ale tehnologiilor 5G e ceva încă neexaminat și există îngrijorări în legătură cu un impact negativ al 5G în ce privește câmpurile electromagnetice generate de aceste tehnologii în contextul tehnologiilor 5G, vă propuneți să finanțați proiecte consacrate impactului de sănătate. Mulțumim, domnul Buzec, acum. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. O prima întrebare. Misiunile noastre. În ce etapă suntem în general în Uniune cu pregătirea? din punct de vedere științific și tehnic cu cele cinci misiuni, mai ales cu cea mai interesantă pentru noi, combaterea cancerului. O a doua întrebare, reducerile bugetare, din păcate, într-o situație de reduceri drastice, extinderea participării cercetării o să, part- o să sufere cel mai mult țările care pot conta pe extinderea programului sunt cele mai vulnerabile din punctul de vedere al pactului ecologic. Deci e un efect dublu. Reduceri în extindere și vulnerabilitate din punctul de vedere al pactului ecologic. Cum credeți că se poate rezolva problema? Mulțumim, domnule Bozec. Doamna comisar, aveți cuvântul. 5 minute. dacă nu vom continua în engleză, dar cred că interpreții o să ne mai ajute și le mulțumesc încă o dată pentru ajutor. Mulțumesc. Mai întâi vă mulțumesc tuturor deputaților pentru întrebări. Vreau să spun că dacă nu pot răspunde, eu și echipa vă stăm la dispoziție pentru a vă trimite un maxim de informații. Cred că toate intervențiile referitoare la cât de important este să schimbăm uh, păreri, ci să avem și amănunte în discuție, ceva la care ținem mult și, după cum am spus, echipa mea va stă la dispoziție. Să încerc să grupez acum răspunsurile legate de misiuni, atât de mai multe Cele cinci misiuni au avut deja 24 de ședințe din septembrie. Fiecare misiune e într-o fază oarecum diferită, dar vor avea o ședință comună cu mine, la care voi spune foarte limpede, până luna mai, fiecare misiune trebuie să identifice prima acțiune pe care o vom purta pe plan european pentru că aceste acțiuni să fie apoi discutate de Parlament, de cetățeni, să ne dăm seama cu toții, ținând cont de criteriile stabilite de Parlament și la negocieri, că suntem capabili să avem rezultate în timpul pe care îl avem la dispoziție. 2021-2024 rezultate care trebuie să fie vizibile pentru fiecare cetățean, trebuie să fie cuantificabil, măsurabil în fiecare an și în plus e constrângerea de buget 10% din bugetul anual. Ce e important pentru mine și dumneavoastră puteți să-mi spuneți, știți că din decembrie fiecare misiune a desemnat uh, pe cineva răspunzător de dialogul cu Parlamentul European. Nu ezitați să-i solicitați pe acești oameni, știu că trebuie să vă stă la dispoziție pentru a ajuta Parlamentul. Unele misiuni acum au nevoie de ajutor. Cea care se ocupă de combaterea cancerului este una dintre cele mai avansate. M-am întâlnit cu președintele Richerdi, care conduce Consiliul și am discutat foarte mult despre nevoia de a identifica cu adevărat acțiuni concrete și în special de a nu uita de la bun început să implicăm pe cetățeni pentru că accesul la îngrijire e important, dar și să ținem cont de diferența dintre infrastructurile din diverse state. Vă mărturisesc că am pus multe întrebări legate de noile tehnologii, inteligența artificială, pentru că e frumos să vorbim de precision medicine, dar sunt regiuni sau zone rurale unde nu e nici măcar legătura la internetul de viteză mare să se poată face. Deci sunt multe semne de întrebare. Încă o dată vă invit uh, și în luna mai o să fie primele detalii pentru ca discuția să continue, să se aprofundeze un al doilea mare subiect, doamna Mihailova mi-a pus întrebarea, dar și domnul că în legătură cu widening measures, o să spun limpede, nu există tăieri bugetare care să facă să sufere țările incluse în aceste măsuri și țări de widening. E o prioritate clară pentru mine, pentru că ține de domeniul evidenței, diviziunea, cercetare, inovare, cifrele ne arată, chiar dacă pot fi explicate, sunt greu de acceptat, în special pentru comunitățile din acele regiuni în cadrul unui program Orizont 2020, acum 900 de milioane de euro pentru widening countries. Avem 5,6% din Orizont 2020 pentru ei trez restul pentru celelalte 15 state membre. Acum, mulțumită Parlamentului, avem posibilitatea de a schimba ceva. Dar e nevoie de mai multe măsuri. Vom continua ceea ce acum merge bine. Finning, twinning, cer cost Aici mai mult mă preocupă de fapt cum să asigurăm sinergii cu Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru ca lucrurile să poată să aibă o altă dinamică. E frumos să le explici unor cercetători din anumite regiuni că vrem să avem certe de excelență, dar trebuie ca aibă măcar clădirea, laboratorul echipat, să lucreze în condiții care să le permită apoi să își promoveze ideile și ideile să se transforme în produs. În plus, aș vrea să vă propun două alte instrumente, o preverificare a proiectelor, mult prea multe proiecte. De lipsește ceva foarte puțin, ar trebui să afle dinainte de a-și depune candidatura și nu la sfârșit să fie eliminate pentru că nu mai pot primi finanțarea și apoi <clears throat> ar fi bine să avem un mecanism financiar pentru a adera la consorții existente. Știm că e un subiect foarte complicat, sunt consorții care știu foarte bine cum funcționează lucrurile. În orizont 2020 există și unii critici cu argumente pentru cluburi închise. Intenția mea este să dăm elemente de stimulare și motivare în ambele direcții pentru a schimba cunoștințe, pentru a putea adera și a face proiecte în comun. E un lucru pe care aș dori să-l promovez pe mai departe și, de asemenea, de fiecare dată să ne gândim să nu scăpăm din vedere aspectul educativ Marie Curie, acțiunile respective. În acest moment avem un proiect pilot între cele două direcții generale EAC și RRI care permit să se financeze cercetători care nu au putut obține finanțare cu orizont 2020 pot obține o bursă cu condiția să-și facă cercetarea într-una dintre țările EU 13 și în special în țara de origine. Avem rezultate extraordinare, avem țări în care peste 70% dintre cercetători participă și revin. Deci sunt convinsă că după aceste două proiecte pilot o să le evaluăm și că o să existe o bază solidă ca să facem din ele un mecanism permanent. În orice caz, în ce mă privește, aș vrea să continui să lucrez în această direcție. Da, aș vrea de asemenea să vorbesc de Consiliul European al Inovării și IMM-uri. Va trebui să le ajutăm să poată să existe un maxim de informații și aici mă uit la EIT, care are un rol fundamental de jucat. Va trebui să ne gândim mai mult cum acest Institut European pentru Inovare și Tehnologie lucrează mai bine cu Consiliul European al Inovării. Principala misiune a institutului este să construiască ecosisteme. O să mai discutăm despre asta, putem avea niște poziții diferite. Dar lor vine și sarcina să identifice viitorii campioni promotori pentru ca trecerea pe la Consiliul Inovării să se facă mai rapid și să nu treacă prin Pathfinder, ci să treacă direct la accelerator. În orice caz, am cerut echipei mele să lucreze pentru a putea vedea cum să stabilim mai bine punți de legătură între munca EIT și munca EIC. Cred că aici e o sinergie care trebuie edificată și vă atrag atenția asupra unui subiect despre care nu se vorbește poate suficient, locul femeilor inovatoare. Rezultatul de la primele proiecte pilot la Consiliul European de Inovare arată că proiectele femeilor 7-8%. Mi se pare o cifră inacceptabilă, deci am cerut echipelor mele ca de acum încolo să avem obiectivul de 20%. Asta înseamnă să fie cel puțin la interviuri femei inovatoare, șefe, întreprindere care să-și expună ideile. Și am decis cu adevărat din momentul în care se anunță invitația la proiecte, am dau seama că mai sunt și alte întrebări. Aș vrea doar încă o dată să vă comunic cât de necesar e acum în lunile următoare ca eu să pot conta pe dumneavoastră pentru a avea o muncă reală de reflexie în legătură cu noul cadru în care vom lucra, pentru că în cei trei piloni ai Orizont Europa a venit momentul ca aceștia să coopereze unii cu alții și văd un rol clar pentru Consiliul uh, de Cercetare și acțiunile Maria Curie, să vedem cum să avem un progres cu misiunile, dacă nu contăm pe cercetarea de frontieră. De asemenea, să vedem cum Consiliul și Institutul Inovării pot să ne permită să avem această fabrică de proiecte noi. E o idee frumoasă, dar nu se face singură. Misiunile nu sunt entități pe care le putem privi separat, sunt în interacțiune cu alte forumuri europene, cu parteneriatele și am aici nevoie de expertiza dumneavoastră, de experiența dumneavoastră pentru a încerca la maxim să ne dăm șansa prin simplificare, prin mai multă claritate să putem avansa și în cadrul acesta vă rog frumos să nu scapați din vedere cei trei piloni cu sinergiile, dar mai ales spațiul european de cercetare și spațiul european de educație. E frumos să spunem cât de mult le lipsesc abilitățile IMM-urilor, dar la bază e sistemul de învățământ. Iată de ce am propus să existe ziua inovării din septembrie și a cercetării să avem un panel în comun pentru a vedea care sunt sinergiile spațiului european de cercetare și spațiul uh, de învățământ în septembrie, celălalt în cealaltă lună. Acum trebuie să stabilim uh, sinergii foarte clare. Un exemplu, cum a întrebat doamna Spirachi, pentru copii, pentru protecție, pentru rolul părinților. Acest plan de acțiune digitală, care va fi actualizat în luna iunie, face parte dintre elementele care trimit la spațiul European de Cercetare și de Educație, deci vă invit ca în lunile următoare să continuăm să păstrăm legătura chiar cu observații critice, să avem un schimb constructiv pentru a încerca în acest prim an, cu toate constrângerile cunoscute, dar fără a accepta tăieri să punem baze mai solide care să ne permită apoi să avansăm mai rapid. Mersi beaucoup și mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru prezență, mulțumesc pentru dialogul excelent, pentru implicare, pentru deschidere și pentru dorința de a avea un parteneriat. Vom continua să monitorizăm implementarea Orizont și să lucrăm împreună pentru viitor. Vă mulțumesc pentru prezență.